Iniziamo. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Innanzitutto, buon anno a... Și în primul rând, la mulți ani tuturor pentru anul acesta. Reîncepem lucrările noastre într-o ocazie specială și foarte importantă pe și anume audierea Comisarului desemnat pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Dacian Cioloș. Stimate domnule comisar, vă urez bun venit în numele comisiei noastre și vă mulțumesc anticipat pentru punctualitatea și exactitatea cu care vom, veți răspunde la întrebările care vor urma în cursul acestei audieri. Aș dori în primul rând să subliniez în acest context uh, că ați avut uh, ocazia să ne exprimați deja punctele dumneavoastră de vedere prin uh, documentul reformă uh, globală, reforma pentru o Europa globală și agenda uh, pentru o Europa globală. Așadar, și pentru reforma pentru politica agricolă comună. Aș vrea să vă rog să Mă credeți când vă spun că mi se pare paradoxal faptul că în contextul reformei agriculturii există acum pericolul ca fondurile pentru agricultură să fie reduse, mai ales având în vedere noile provocări în, cu care se confruntă acum uh, societatea europeană. Doamna comisar Fischer-Böll ne asigurase că această tendință nu corespundea cu părerile dumneaei și sperăm, domnule comisar desemnat, că dumneavoastră veți susține de asemenea acest punct de vedere. Am avut ocazia să vorbim despre aceste subiecte odată cu crizele, în, pe crizele pe care o întâlnește Europa în diferite sectoare. În agricultură prețurile au scăzut, Același lucru se aplică și la alte filiere și branșe industriale. De acum trebuie deci să ne unim forțele de la nord la sud, de la est la vest. Europa are nevoie de un sistem unitar și numai astfel va fi posibil să obținem un sistem coerent, un sistem echilibrat, care să corespundă și nevoilor tuturor societăților europene. Cetățenii europeni și fermierii europeni așteaptă acest lucru de la noi. Vă rog acum scurt să mă ascultați când vă voi prezenta procedura prin care, pe care o vom folosi în această audiere. Aș vrea să vă amintesc că în cadrul procedurii Conform articolului 17 din regulamentul de procedură care prevede audierea comisarilor pe baza angajamentului lor și competențelor lor și pe baza independenței și garanției de independență pe care aceștia o oferă, Vom proceda, deci, la această audiere. De asemenea, se va evalua și competența de specialitate și competența de comunicare. Vreau să vă amintesc că, înainte de audiere. Comisarul a răspuns la un chestionar uh, standard înscris pe care deputații l-au primit în limba lor uh, maternă. Vreau acum să vă vorbesc despre cum se va derula această audiere. În primul rând, comisarul desemnat va ține un discurs introductiv care nu trebuie să dureze mai mult de 10 minute. Apoi va urma o sesiune de 2 ore și 40 de întrebări și răspunsuri. Vom începe cu intervenții din partea diferitelor grupuri. Va exista, deci, un vorbitor pe grup, iar apoi vom trece la sistemul de ping-pong. Fiecare va avea, în total, fiecare care vorbitor un minut, comisarul două minute, apoi un minut pentru întrebare suplimentară și un minut pentru răspunsul final al comisarului. Timpii pentru intervențiile deputaților sunt strict limitați, cu cât uh, întrebările sunt mai scurte, cu atât rămâne mai mult timp pentru răspunsul comisarului desemnat și pentru eventuale întrebări suplimentare. Aș vrea de asemenea să vă specific faptul că întrebările suplimentare trebuie să se refere la răspunsul dat de comisarul desemnat la prima întrebare care i-a fost pusă. Întrebări suplimentare pe alte teme decât cea a întrebării nu sunt permise. Înainte de audiere, comisarul desemnat la sfârșitul audierii, mă scuzați, comisarul desemnat va putea face o declarație finală de 5 minute maxim. Această audiere se transmite uh, pe internet, pe webstream și de asemenea este uh, um, interpretată în 22 uh, de limbi. Fiecare vorbitor va putea deci să-și folosească limba maternă dacă dorește și, după cum spuneam, și tot pe site-ul Parlamentului veți putea mai târziu urmări înregistrarea acestei audieri. există și un proces verbal uh, amplu care va fi prezentat după această audiere. Acum, stimați colegi, stimate domnule comisar desemnat, aș vrea să vă dau cuvântul pentru că acum aveți ocazia să faceți o introducere de nu mai mult de 10 minute, vă rog. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate președinte de Castro, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, îmi face mare plăcere să mă aflu aici în această dimineață. Odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, familia uh, agricultorilor europeni este consolidată și dumneavoastră, Parlamentul European, sunteți implicați în procesul decizional privitor la această politică. Vreau să vă asigur că dacă mă veți confirma în funcție, îmi voi construi strategia ținând cont de această nouă realitate, ceea ce mă bucură. Pentru că știu că credibilitatea și calitatea politicii agricole comune pot fi consolidate prin contribuția dumneavoastră și prin cooperarea dumneavoastră puternică. Pe unii dintre dumneavoastră îi cunosc din funcția mea anterioară de ministru al agriculturii din România sau din alte momente ale vieții mele profesionale. Știu că diversitatea agriculturii europene și a zonelor rurale este foarte bine reprezentată aici. Această comisie este un exemplu foarte bun de diversitate, diversitate pe care doresc să o păstrez și să o promovez în agricultura europeană. Mai știu și că această comisie reprezintă o resursă importantă și legitimă de competență politică în domeniul politicii agricole comune. Ca politician sunt deschis la opiniile și uh, ideile dumneavoastră și în acest spirit vin aici, în fața dumneavoastră, pentru a fi evaluat, dar și pentru a avea un prim schimb de opinii, pentru a-mi prezenta ideile și uh, pentru a uh, căpăta un prim sentiment despre uh, viitoarea politică agricolă comună. Sunt gata să vă ascult și să prezint și eu ideile mele. Dar înainte de aceasta, dați-mi voie să mă prezint și să vă prezint câteva dintre ideile mele în legătură cu viitorul meu mandat și vă rog, dați-mi voie să vorbesc în limba mea maternă, limba română. 39 în România, o țară care a trecut prin colectivizare, printr-o revoluție, printr-o dificilă perioadă de tranziție, pentru că apoi să-și regăsească în sfârșit locul în Europa. Am crescut profesional după anii 90 sub semnul apropierii de Uniunea Europeană, a fostelor țări comuniste din centrul și estul continentului. Interesul meu pentru construcția europeană, dincolo de convingerile legate de libertate, de valorile fundamentale, s-au dezvoltat în strânsă legătură cu interesul pentru agricultură și pentru dezvoltare rurală. Am muncit în exploatații agricole în România, în alte state membre ale Uniunii Europene. Am lucrat în ferme familiale, în societăți agricole. Am fost în contact cu agricultorii și cu organizațiile lor profesionale la nivel local. Am lucrat și în administrația națională, dar și în cea europeană, precum și la nivel decizional politic. Am fost ministrul agriculturii și dezvoltării rurale într-o perioadă dificilă. Am aplicat și am cerut rigoare și profesionalism în toate măsurile pe care le-am luat în acea perioadă. În toți acești ani am învățat că nimeni nu poate înțelege agricultura dintr-un birou, ci numai printr-un dialog real în care toate părțile sunt ascultate. Doamnelor și domnilor, Tratatul de la Lisabona a, confer, a confirmat pertinența principiilor Tratatului de la Roma în privința agriculturii. Politica agricolă comună trebuie în primul rând să asigure securitatea aprovizionării piețelor cu alimente și venituri decente agricultorilor. Totodată, politica agricolă comună s-a adaptat în mod continuu nevoilor și provocărilor interne, dar și evoluțiilor internaționale – cu toate acestea, cred că e important de subliniat, nimic din ceea ce am obținut până astăzi în privința stabilității aprovizionării cu alimente nu este un bun câștigat pentru totdeauna. Uniunea Europeană are acum 27 de state membre, a câștigat în diversitate, dar cred că a câștigat și în potențial în privința agriculturii și a spațiului rural. Agricultura nu mai este doar un producător de alimente, ci și de bunuri publice, importante pentru cetățeanul european. Prin protecția mediului, prin utilizarea rațională a resurselor naturale, prin măsurile de prevenire a schimbărilor climatice, prin bunăstarea animalelor. Toate aceste subiecte, precum și altele, cred că trebuie să se regăsească în dezbaterea privind viitorul agriculturii europene. Principala prioritate a mandatului meu va fi definirea perspectivelor politice agricole comune după 2013. Într-o bună măsură, acesta va fi și un exercițiu de gestionare a așteptărilor. Agricultorii europeni vor stabilitate și predictibilitate. Consumatorii vor alimente sigure și sănătoase. Contribuabilii vor asigurări că banii sunt cheltuiți în mod eficient și transparent. Politica agricolă comună cred că trebuie să beneficieze de un buget pe măsură, care să corespundă obiectivelor și ambițiilor noastre. Viitoarea politică agricolă comună trebuie să rămână o politică europeană, robustă și echilibrată, bazată, în primul rând, în opinia mea, pe trei componente. În primul rând, plățile directe cred că și-au dovedit viabilitatea și au un rol în menținerea stabilității veniturilor agricultorilor. Și mi se pare un lucru esențial asta. Sigur, va trebui să vedem modul și criteriile de distribuire a plăților directe și să le punem pe baze noi realiste. Avem nevoie de convergență pentru o mai bună echitate între diferitele categorii de agricultori, între diferitele regiuni, între diferitele state membre. În al doilea rând, mecanismele de regularizare a pieței, care trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor principale ale politicii agricole comune, dar care trebuie să și corecteze deficiențele pieței, răspunzând rapid și flexibil la fluctuații mari de prețuri, care afectează atât veniturile agricultorilor, cât și costul plătit de consumatori. Și mă refer aici, în primul rând, la volatilitatea prețurilor. Piața trebuie să continue să joace un rol regulator și vreau să fiu ferm din acest punct de vedere. Dar nu cred că ne putem permite crize care să afecteze iremediabil stabilitatea unor sectoare întregi din agricultura europeană, a unor regiuni agricole fragile, dar importante pentru echilibru teritorial al Uniunii Europene, sau să ducă la scăderea veniturilor agricultorilor. Nu cred că reluarea vechilor mecanisme de reglementare a pieței este o soluție de viitor. Volatilitatea prețurilor din sectorul agroalimentar din ultimii ani, în contextul evoluției cererii în țările emergente, a intervenției pe piață a unor fonduri speculative, arată că trebuie să venim cu soluții noi și adaptate. Sunt convins că împreună le vom găsi. În al treilea rând, politica de dezvoltare rurală va trebui să, continue, să contribuie la restructurarea și modernizarea exploatațiilor agricole, parte integrantă a economiei rurale. Trebuie să sprijine agricultura să se adapteze la schimbările climatice, să contribuie la reducerea emisiilor de carbon. Politica de dezvoltare rurală va trebui să pună mai bine în valoare diversitatea agriculturilor europene să promoveze parteneriatele public-privat, rețelele inovatoare care implică actorii dezvoltării la nivel local și aceasta trebuie să o facem în strânsă cooperare cu politica de coeziune. În acest fel, diversitatea agriculturii și a spațiului european împreună vor contribui la modelul economic și social european într-o măsură mai pregnantă și mai vizibilă. Orientarea sectorului agroalimentar european spre calitate și diversitate este atuul nostru pe piața internațională. El trebuie întărit și susținut ofensiv în negocierile externe. Însemnele de calitate și specificitate ale produselor alimentare europene stau la baza acestui model agroalimentar pe care îl doresc mai bine promovat pe piața mondială. Voi face asta, din asta o prioritate în cooperare cu colegii mei responsabili de comerț și de protecția consumatorului și sănătate și sper să am totodată și sprijinul Parlamentului în această direcție. Doamnelor și domnilor, când vorbim de politică agricolă comună, vorbim nu numai de hrana noastră, de ceea ce punem pe masă, ci și despre câteva milioane de locuri de muncă în Uniunea Europeană. De aceea este important să lucrăm împreună pentru a pune bazele agriculturii europene de mâine. Vă mulțumesc! Grazie. Grazie, comisario. Gra mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Mulțumesc și pentru că ați respectat timpii. Mulțumesc pentru aceste declarații inițiale care ne dau un sentiment foarte bun. Trecem acum la primul tur de întrebări, începând cu coordonatorii de grup. Are cuvântul acum domnul Albert Tess. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Im Mulțumesc, domnule președinte. În numele PPE-ului aș dori să vă urez, domnule Cioloș, în calitate de comisar desemnat, bun venit și să vă urez mult succes. Vreau să vă întreb, ce doriți să faceți, având în vedere situația foarte dificilă a veniturilor din agricultură, având în vedere schimbările după tratatele de la Roma, pentru a păstra o viață decentă pentru populația agricolă în Uniunea Europeană. De exemplu, mă gândesc aici la reforma PAC și la rolul pe care aceasta îl joacă și cum vedeți uh, articolele 70 și 71 în acest context. Vreau să știu dacă sunteți împotriva faptului ca uh, o parte din uh, pilonul 2 să fie trecut în competența politicii regionale. Și întrebarea importantă, mai ales, este cum vreți să implicați Parlamentul pentru ca să-și poată exercita dreptul de control. Mulțumesc. Comisariu. Mulțumesc, domnule Des, pentru întrebare. Așa cum uh, a reieșit, cred, și din uh, răspunsul meu la chestionarul uh, Parlamentului European și din această primă intervenție, mi se pare că politica agricolă comună trebuie să răspundă la, în primul rând la această întrebare, asigurarea veniturilor agricultorilor, tocmai pentru a asigura o stabilitate și a producției agricole. Și în acest sens, cred că, ă, așa cum spuneam, pilonul 1 și plățile directe trebuie să aibă în primul rând acest obiectiv de asigurarea unui nivel minim de stabilitate a veniturilor agricultorilor. Și am intenția să continui în această direcție cu pilonul 1. Totodată, măsurile de regularizare a pieței pe care le-am în vedere, încă o dată, fără să revin la anumite mecanisme la care am renunțat, deci aceste măsuri de regularizare a pieței, tocmai pentru a evita fluctuațiile mari de prețuri pe piață și a afecta și veniturile agricultorilor, merg și ele în această direcție. În privința politicii de dezvoltare rurală a pilonului 2, Cred că pilonul 2, politica de dezvoltare rurală, trebuie să rămână în cadrul politicii agricole comune, pentru că în viziunea mea nu putem separa dezvoltarea agriculturii de dezvoltarea spațiului rural. Mi se pare că aceste două lucruri sunt strâns legate. Sigur, va trebui să avem o cooperare mai strânsă cu politica de coeziune pentru a evita anumite zone neacoperite între spațiul rural și spațiul urban mai ales dar cred că trebuie să construim pilonul 2 având în vedere acest lucru. Dezvoltarea agricolă și modernizarea agriculturii și dezvoltarea rurală trebuie să meargă uh, mână în mână. În privința implicării Parlamentului uh, uh, european, am fost foarte clar, pentru mine este esențială această cooperare, în primul rând pentru că știu că în această sală, în această comisie, există competențe diverse de care și eu, în calitate de comisar, voi avea nevoie pe viitor. Mulțumesc. Bine. Albert, vă replica? Mulțumesc, Albert. Vrei o întrebare suplimentară? Da. Domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns va fi decisiv probabil în următoarea perioadă în care dumneavoastră veți avea acest mandat și ca să avem și o protecție externă. Știm că această protecție este acum diminuată încet încet, dar noi cerem din partea agricultorilor uh, europeni foarte multe condiții, îndeplinirea multor condiții, de exemplu în domeniul fitosanitar. Vă veți implica în comisie pentru că, ca importurile în Europa să se bucure de aceleași condiții ca uh, condițiile de care se bucură celelalte state, pentru că nu se poate să importăm, uh, de exemplu, alimente care nu corespund standardelor pe care noi le impunem agricultorilor noștri. Iar în ceea ce privește viitorul politicii agricole comune, vreau să știu ce s-ar putea întâmpla în domeniul uh, produselor lactate, vreau să știu care sunt impresiile dumneavoastră în acest domeniu și părerile dumneavoastră, pentru că mai ales acești agricultori au foarte multe probleme de venit și va fi foarte important să găsim răspunsuri în acest domeniu pentru a putea să le asigurăm viitorul. Mulțumesc! Mulțumesc. Sigur, va fi foarte strâns să răspund la, în detaliu la toate aceste un minut. Dar foarte pe scurt, vom avea ocazie să mai revenim. Protecția este externă, uh, știți că din punct de vedere al securității alimentelor, al igienei și al uh, sănătății uh, animale, aceste norme se aplică și celorlalți parteneri care aduc produse pe piața europeană. Pentru celelalte norme și exigențe pe care noi le-am pus agriculturii noastre tocmai pentru a avea produse mai sigure, vă pot asigura că vom o implica în negocierile internaționale pentru ca aceste norme și standarde europene să fie recunoscute și de alte uh, state membre. În privința produselor lactate, uh, este în uh, curs, în lucru, uh, o dezbatere uh, legată de viitorul acestui sector și de identificarea unor mecanisme noi care să ne permită ca după ce uh, vom renunța la cotele de lapte să putem introduce modalități, mecanisme noi, În acest punct de vedere. Bine, ringrațiamo. Mulțumesc foarte mult, Albert Des, și mulțumesc, domnule comisar, și dăm acum cuvântul domnului Luis Capula Santos. Luis. Președinte, domnul Comisar designat în numele grupului socialist și democrat. Stimate domnule comisar desemnat, în numele grupului S și D, vă urez bun venit și vă urez mult succes. După cum știți, cu tratatul de la Lisabona și cu procesul de uh, în, în statele noi membre uh, procesul de degrevare. Acum putem într-adevăr să determinăm un nou cadru pentru uh, um, negocierile comerciale împreună cu OMC-ul. Eu sunt absolut de acord cu răspunsul pe care l-ați dat până acum um, Parlamentul European în ceea ce privește echilibrarea între diferitele categorii de agricultori agricultor, mă scuzați, ați spus că aceasta este prima dumneavoastră prioritate. Dumneavoastră sunteți și tehnocrat, cunoașteți foarte bine și datele, faptele, cunoașteți și care sunt disparitățile între criteriile de calcul pentru repartiția uh, ajutoarelor și uh, fondurilor. Cred că există însă o contradicție între răspunsul dumneavoastră scris pe care l-ați dat prin chestionar Parlamentului European, în care ați arătat o, o dorință de acțiune politică foarte clară și declarațiile, alte declarații mai prudente pe care le-am regăsit în 7 decembrie în Agro-Europ, um, declarații citate, um, cum că ar fi fost afirmate de către dumneavoastră, spunând, de fapt, nefolosind cuvântul reformă. Care este, de fapt, părerea dumneavoastră adevărată? Comisariu designatul. Domnule comisar desemnat, aveți cuvântul. Nu știu ce anume a fost uh, preluat de presă, dar știți, domnule Capula Santos, am avut ocazia să discutăm de mai multe ori despre acest subiect și am fost foarte clar că politica agricolă comună are nevoie de reformă pentru a fi mai bine adaptată contextului actual. Avem o Uniune Europeană cu 27 de state membre. Situația sectorului agricol și rural al Uniunii Europene Uh, s-a schimbat, avem o diversitate mai mare și din această privință veniturile agricultorilor și asigurarea veniturilor agricultorilor prin această reformă mi se pare un lucru esențial. După părerea mea, reformă nu înseamnă neapărat reducerea sprijinului financiar sau reducerea, eliminarea anumitor mecanisme. Reformă pentru mine înseamnă, în primul rând, adaptare pentru a răspunde mai bine la o situație nouă. Deci, din acest punct de vedere, puteți fi sigur că aceasta este intenția mea, de a face reformă, dar nu de dragul reformei, ci în primul rând pentru a găsi soluții noi adaptate la situația uh, actuală. Și acest lucru, această uh, abordare, să spun voluntară, o am atât în privința politicii agricole comune, cât și în privința uh, negocierilor internaționale, unde agricultura este un element de bază. Nu cred că schimburile comerciale, acordurile internaționale pe care le facem, trebuie să le facem pentru a slăbi agricultura noastră, și pentru a găsi soluții să valorificăm mai bine oportunități oferite de piața internațională. Deci aceasta va fi abordarea mea, domnule Capula Santos. Nu știu dacă am răspuns la toate îngrijorările dumneavoastră, dar puteți fi sigur că în continuare dialogul cu Parlamentul European nu va fi prin presă, ci va fi direct. Și de asta pot să vă asigur. Luis, voi interveni ancora? Luis, mai dorește o întrebare suplimentară. Da, mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru răspunsul dumneavoastră de până acum, dar aș dori să clarific un punct. Este vorba de problema cea mai sensibilă în procesul de reformă al PAC, cu care noi ne vom confrunta, și anume problema criteriilor de atribuire a ajutoarelor. Uh, și a fondurilor. Aș vrea să răspundeți la această întrebare mai concret. Considerați că, considerați că referințele istorice sunt uh, un criteriu care trebuie abandonat sau considerați că în anumite circunstanțe acest criteriu poate fi menținut și după 2013? Care ar trebui să fie, după părerea dumneavoastră, atunci noul criteriu sau, criteriu sau noile criterii după care să se acorde și să se atribuie fondurile? Considerați că locurile de muncă și condiția de ecocondiționalitate poate să fie într-adevăr un punct important și un ultim ultim punct, ați vorbit cam superficial despre problema organizării eh, comune a pieței. Aș vrea să ne spuneți eh, mai bine care sunt, de fapt, problemele care nu pot face obiectul negocierilor OMC în domeniul agriculturii. Comisar, aveți cuvântul. Criteriile de atribuire a ajutoarelor, am spus că reforma pe care vreau să o propun în această direcție este în sensul de a asigura o mai bună echilibrare sau de a tinde spre o mai bună echilibrare a repartizării ajutoarelor între agricultori, între diferite regiuni specifice, între diferite state membre. Nu cred că referința istorică uh, mai este o soluție pentru viitor. Ea a fost adaptată la momentul respectiv când s-a luat deciderea decuplării uh, sprijinului financiar, în momentul de față nu cred că mai este adaptată și deci, în primul rând, voi lua în considerare criterii care să asigure această tendință spre o reechilibrare. Și din acest punct uh, uh, de vedere, sigur că putem, vom lua în considerare, vor fi condiționalități pentru a justifica și mai bine în, în ochii contribuabililor acest sprijin financiar, vor fi și ecocondiționalități. Putem lua și sper să mai am ocazia să mai revin asupra acestui uh, lucru și criterii legate de locurile de muncă, dar trebuie să găsim mecanisme pentru uh, asta. S-a mai încercat acest lucru, până acum n-au fost identificate. În privința Organizării Mondiale a uh, Comerțului, mi se pare că Uniunea Europeană a făcut deja concesii Uh, consistente, așteptăm uh, același lucru din partea partenerilor. Și oricum, în privința accesului la piață, cred că s-a mers deja până la limita la care se putea merge. Si. Bine. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Acum are cuvântul domnul Martin Häusling. Ai cuvântul, Martin. Mulțumesc, domnule Cioloș. Vă urez și eu bun venit în numele Verzilor și Alianței Libere Europene și vă urez mult succes. Aș dori însă să ne dați uh, întrebări, răspunsuri ceva mai concrete cu privire la o agricultură durabilă. Cum doriți să abordați problemele clim, schimbărilor climatice, a biodiversității a plății, și cum vreți să implicați aceste aspecte în plățile directe? Uh, Ați vorbit despre o agricultură diferențiată. În uh, timpul în care ați fost ministrul agriculturii în România, v-ați implicat pentru micii fermieri. Vreți să încercați de asemenea să, faceți, să echilibrați situația și în ceea ce privește plățile directe, pentru că, din câte știu eu, 80% dintre fonduri merg la 20% dintre uh, din fondul merg la 20% dintre fermieri. Ați vorbit și despre importanța locurilor de muncă. Va fi acesta și un criteriu pentru um, acordarea fondurilor? Și mai am și o întrebare cu privire la produsele lactate, pentru că cred că până aici, până acum, nu ne-ați răspuns foarte clar la problema produselor lactate. Ați putea să vă imaginați mecanisme foarte concrete, cum ar fi o reglementare a ofertei și după anul 2013 și cum um, considerați că apare în acest context subvenția la export. Mulțumesc. Prego, comisare. Domnule comisar, vă rog. Schimbărilor climatice a biodiversității în uh, plățile directe, vă spuneam, va exista, cred că trebuie să existe această ecocondiționalitate în continuare. Cred totodată că pilonul 2 al politicii agricole comune uh, trebuie să fie folosit mai bine pentru a stimula agricultorii să introducă în tehnologiile lor de uh, producție mai bine elemente care să meargă în acest sens al biodiversității, al uh, schimbărilor climatice. Deci cred că din acest punct de vedere pilonul 2 trebuie să fie mai bine uh, folosit. Uh, privința micilor fermieri, sigur că atât în modul de distribuire al ajutoarelor directe vom avea în vedere și această uh, echilibrare, dar mai ales cred că la fel în, prin pilonul 2 putem face în așa fel încât uh, Uh, să demonstrăm că chiar și în anumite condiții specifice exploatații mici pot să fie competitive pentru că își pot adapta producția la, la piețe locale, la anumite piețe specifice. Și cred că aici, în continuare, avem o marjă de manevră în privința pilonului 2. Încă o dată, Uh, integrând totodată faptul că pilonul 1, repartizarea ajutoarelor, va trebui să fie mai echilibrată. Sigur, probabil că așteptați de la mine criterii foarte precise, le vom elabora împreună. Cred că avem nevoie de elemente tehnice aici, nu pot să mă duc foarte departe cu afirmații pentru că aș lăsa impresia că am decis deja niște lucruri. Cred că aici sunt importante principiile și mecanismele le vom găsi uh, împreună. În privința sectorului lactate, Cred că pe viitor va trebui să găsim mecanisme, modalități prin care să avem nu un control administrat al uh, ofertei, ci o reglare care să se facă în interiorul filierei. Și din acest punct de vedere, activitatea pe care uh, grupul la nivel înalt uh, în cadrul Comisiei Europene o desfășoară în momentul de față, mi se pare esențială, pentru că cred că în jurul, de exemplu, a negocierii unor contracte pe filieră, între diferiții actori se pot găsi soluții. Totodată, în privința sectorului lactate, sunt uh, gata să mă duc să discut cu uh, colegul uh, responsabil de concurență în cadrul comisiei niște modalități specifice adaptate derogări pentru acest sector care mi se pare specific tocmai pentru a asigura această stabilitate a cererii și ofertei, dar fără a interveni în mod administrativ așa cum s-a făcut în trecut. Vă mulțumesc. Martin, ai o întrebare suplimentară. Mulțumesc, domnule comisar. Poate că mai puteți să-mi răspundeți și la întrebarea cu privire la subvențiile la export, pentru că aceasta este o întrebare foarte importantă pentru noi în politica agricolă comună. Predecesoarea dumneavoastră a jucat cartea liberalizării foarte puternic pe piețele mondiale. Veți eh, continua politica ei, așa? Sau ați fi gata să faceți și anumite corecturi, așa cum am așteptat la anumite piețe, de exemplu, pentru ca să putem miza în politica agricolă comună și uh, pe mai multe reguli din partea politicii și nu pur și simplu o lăsare la îndemâna pieței uh, a acestor subiecte. Poate că puteți să ne spuneți câte ceva în acest sens și de asemenea, trebuie să spunem că 22 de miniștri de agricultură s-au întâlnit la Paris și au subliniat uh, exact această tendință. Cum, av- cum evaluați uh, faptul ca politica să aibă un rol mai important de acum încolo, mai important poate decât piețele libere? Comisariu. Domnule comisar. Sectorul agroalimentar Piața este importantă, la fel ca și în alte sectoare, dar dată fiind specificitatea agriculturii și a sectorului agroalimentar, cred că trebuie să venim cu mecanisme de regularizare a pieței care să nu vină împotriva funcționării pieței, ci să ajute să funcționeze. Deci, din acest punct de vedere, uh, am această intenție. În privința subvențiilor la uh, export, uh, nu cred că sunt o soluție esențială pentru viitor, Sigur, în uh, anumite sectoare, probabil că uh, aceste lucru, uh, acest tip de subvenție va fi menținut. Vom vedea care va fi și rezultatul negocierilor internaționale în acest sens. Oricum, intenția mea nu este de a merge spre o cale de liberalizare de dragul liberalizării, ci încă o dată pentru a valorifica acest potențial de competitivitate pentru agricultura europeană. European. Bine. Bine, comisar. Mulțumesc, domnule comisar. Acum are cuvântul domnul James Nicholson. James, te rog. Uh, thank you very much, Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și bun venit, domnule comisar desemnat. Domnule comisar desemnat, când am uh, devenit eu membru uh, la această comisie, acum 21 de ani, politica agricolă comună reprezenta peste 50% din buget. Și dacă dumneavoastră veți fi uh, aprobat astăzi în funcție, la cât credeți că se va ridica nivelul bugetului? Pentru că dacă nu aveți bani la buget, domnule comisar, nu puteți să-i susțineți nici pe agricultori, nici economia rurală. Domnule comisar, am pus uh, aceeași întrebare ieri domnului Dali și trebuie să vă spun că n-am fost nici măcar mulțumit de răspunsul său și nici alți colegi nu au fost mulțumiți, pentru că el ne-a declarat că va continua pe același uh, drum pe care a luat-o Digi Sanco în legătură cu directiva solurilor și cu alte directive, oferind pentru fermieri doar mai multă birocrație și mai multe probleme pe teren. Ce veți face ca să-i ajutați? Veți uh, apăra agricultorii la Colegiul Comisarilor? Spuneți despre dumneavoastră că sunteți un reformator și de asemenea că țineți la plățile directe. Cum vă veți asigura că finanțarea PAC este distribuită în viitor fermier agricultorilor activi? Și cum vedeți un agricultor activ? Domnule comisar. Domnule Nicholson, în privința bugetului, uh, cred că am fost uh, clar și în răspunsurile pe care le-am dat, uh, răspunsurile scrise Parlamentului. Cred că bugetul Uh, actual este un buget care permite uh, politici agricole comune să existe, să funcționeze și cred că în continuare acest buget, un buget important, trebuie să fie uh, menținut. Sigur că acest lucru, dacă ar depinde numai de Comisarul pentru Agricultură, ați putea fi sigur că ar fi un buget foarte consistent. Vă pot asigura însă că în cadrul uh, Colegiului Comisiei și nu numai, și în uh, Consiliu, voi veni cu argumente pentru a justifica necesitatea menținerii pentru agricultură a unui buget important, pentru că dacă vrem o politică agricolă comună consistentă care să asigure nu numai uh, aprovizionarea piețelor cu produse alimentare, dar să asigure și o serie de alte bunuri publice pe care uh, contribuabilii, consumatorii le așteaptă de la această agricultură, avem nevoie de acest uh, sprijin financiar pentru agricultori. Deci, din acest punct de vedere, sunt foarte clar, nu putem uh, construi o politică agricolă comună, consistentă pe viitor, dacă nu avem și bugetul în, uh, în această direcție. În privința uh, birocrației, a anumitor măsuri uh, în raport cu uh, agricultorii. Știți că s-a făcut un efort în cadrul politicii agricole comune de simplificare. Acest efort va continua. Am în vedere mai ales în cadrul pilonului 2, să găsim modalități pentru a simplifica procedurile, dar fără a slăbi capacitatea administrativă de a ține sub uh, control sau da, urmări utilizarea corectă a fondurilor, deci cred că aici trebuie să găsim un echilibru, însă cu uh, ideea acestui echilibru în spate, cred că trebuie să putem să continuăm acest proces de uh, simplificare. Nu știu dacă am răspuns la toate întrebările. James. James dorește o întrebare suplimentară. Mulțumesc, domnule președinte. Nu ați răspuns, dar poate că v-am pus și eu prea multe întrebări. Eu încerc să vă transmit, domnule comisar de semnat frustrarea care există la agricultori, care sunt cei care, în toată Europa, în lung și în lat, două treimi uh, Eh, dintre eh, produsele care vin pe piața noastră nu respectă standardele pe care noi suntem obligați să le respectăm aici. Agricultorii noștri sunt sătui, s-au săturat de birocrație, s-au săturat de hârtii. Vreau să știu ce veți face. Sincer, este eh, sigur în mare parte și responsabilitatea guvernelor naționale. Ce veți face dumneavoastră ca să le provocați pe aceste guverne să uh, reducă birocrația și hârțogăraia? Uh, Vreau să vă mai întreb cum veți redistribui uh, fondurile pentru agricultorii activi și cum anume definiți dumneavoastră un agricultor activ, deoarece cred că avem o mare problemă pe viitor pentru că ne îndreptăm spre crearea unei societăți rurale și a unei economii rurale care să fie viabilă în toată Uniunea Europeană. Mulțumesc! Comisario, la răspunsă. Stimate domnule comisar, aveți uh, cuvântul pentru răspuns. Agricultor activ cred că este acela care asigură producție uh, alimentară care își uh, degajează un venit din activitatea pe care o desfășoară și în plus de producția uh, materie primă, producția alimentară sau non-alimentară, oferă societății și anumite bunuri publice care sunt strâns legate de activitatea sa profesională productivă. Deci, din acest punct de vedere, cred că politica agricolă comună, modul cum sprijinul financiar este distribuit, trebuie să reflecte această uh, situație. În privința standardelor uh, de import, așa cum v-am spus, voi face tot ce ține de mine în calitate de comisar european pentru ca în negocierile comerciale internaționale aceste standarde ridicate aplicate pe piața comună să fie uh, respectate, dar sigur nu putem impune de la început anumite alegeri pe care le-am făcut în interior, interiorul pieței comune. Și cred că am făcut aceste alegeri având argumente legate de așteptările consumatorilor și contribuabilor vis-a-vis de agricultura noastră. Însă în privința uh, birocrației, așa cum ați menționat, sunt lucruri care țin de statele membre prin modul în care noi vom elabora reglementările, cel puțin de acum înainte, vom încerca să facem în așa fel încât elementele de birocrație să fie cât mai mult reduse, fără totodată a reduce capacitatea noastră de a ține sub control uh, corectitudinea utilizării fondurilor. Bine. Adesso il turno dell'onorevole Bun, mulțumesc. Acum este rândul domnului Iaric. Aveți cuvântul. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Commissaire. Domnule președinte, vă mulțumesc. Experiența ne-a arătat că în ultimii ani dereglementarea care a fost începută ne-a dus la un eșec și aceasta din toate punctele de vedere. Nu considerați că Uniunea Europeană ar trebui să ia inițiativa la nivel internațional de a declara producția agricolă sau actul de producție agricolă ca o misiune de interes general, având în vedere ce spuneați uh, adineauri uh, pentru alimentație, pentru dezvoltarea teritoriului, dezvoltarea rurală, ocupare, protecția mediului. Nu considerați că modul optim de a face acest lucru ar fi să revenim la prețuri minime la nivel european care să fie garantate, am putea să garantăm aceste prețuri pentru un anumit volum de producție și am putea decide împreună care ar fi volumul mediu european și, în același mod, în ceea ce privește problema ajutoarelor, nu considerați că ajutoarele nu ar trebui altfel condiționate, având în vedere aceste misiuni de care vorbeam? Domnule lui Eric, vă înțeleg foarte bine în preocuparea față de capacitatea agricultorilor europeni de a produce și de a face față concurenței. Însă această deschidere a piețelor a început de mult și merge în ambele sensuri. Oferim niște lucruri la aceste negocieri, dar și primim altele. Competitivitatea agriculturii europene a crescut în ultimii ani și această competitivitate ne permite acum să fim unii, unul dintre principalii exportatori de produse alimentare, chiar dacă suntem și importatori. Deci mi-e greu să înțeleg cum putem să ne construim o fortăreață în Europa protejând piața internă, pentru că fără această protecție, prețurile garantate nu au niciun sens. De aceea, decuplarea ajutoarelor s-a făcut în paralel cu deschiderea piețelor dar sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Este nevoie de mecanisme de uh, regularizare a piețelor care să asigure cel puțin două lucruri. În primul rând, stabilitatea veniturilor agricultorilor și, în al doilea rând, o anumită stabilitate a prețurilor. Trebuie să lăsăm să intervină cererea și oferta, pentru că altfel se va ajunge la niște stocuri publice foarte mari care vor costa prea mult. Trebuie să găsim soluții și de aceea eu cred că soluția nu este să ne întoarcem înapoi, ci să încercăm să găsim mecanisme bune. Și eu cred că se pot găsi mecanisme bune. În uh, Agricultura este un element important al negocierilor internaționale, într-adevăr, dar trebuie ca chiar și la aceste negocieri, să asigurăm capacitatea fiecărei regiuni din lume să-și poată pune în valoare potențialul și schimburile internaționale trebuie să se facă prin respectarea acestor principii. Leiaric. Domnule Iaric. Euh, je, je comprends bien ce que... Am înțeles ce încercați să ne explicați. Însă, în într-o inițiativă internațională pe care am putea să o propunem și care nu se va face peste noapte și poate nici în timpul mandatului nostru, mă întreb dacă nu putem găsi mecanisme asemănătoare, tocmai stimulându-i pe ceilalți parteneri, celelalte continente sau grupuri de țări să procedeze ca și noi, garantând astfel suveranitatea uh, alimentară în lume. Tout à fait. Je pense que aveți dreptate. Cred că respectarea acestor principii și a regulilor comerțului internațional și pornind de la aceste principii ale multipolarității economice, ale diferitelor regiuni, putem acționa foarte bine. Există regiuni cu uh, capacități de concurență omogene și din acest punct de vedere eu sunt gata să susțin acest tip de idee, dar încă o dată fără să se ajungă la o izolare totală a pieței pentru că nu mi se pare fezabil. Trebuie să dăm posibilitatea diferitelor regiuni din lume să-și valorizeze potențialul și să avem un schimb comercial echitabil. Din acest punct de vedere, puteți să contați pe mine. Bine, el turno di Gian... Mulțumesc, are cuvântul domnul Giancarlo Scotta. Ringrazio <clears throat> Mr. Cioloș pentru la sua prezență. Mulțumesc foarte mult, domnule Cioloș, pentru prezența dumneavoastră aici. Colegii mei au pus deja întrebări foarte importante. Întrebarea mea se referă la evoluția zonei rurale. Mă refer aici mai ales la zonele în dificultate, la zonele montane și așa mai departe. Cum am putea să o facem mai multe prin PAC pentru dezvoltarea demografică și economică a acestor regiuni? De exemplu, în regiunea din care vin eu, mă întreb care ar fi instrumentele care ar fi bune de aplicat pentru a putea să îi susținem pe agricultorii care aveau succes înainte și care acum sunt părăsiți de toate avantajele, nu numai uh, ecologia, ci și uh, rețeaua socială se strică în jurul lor. Toate aceste catastrofe aduc și catastrofe ecologice. Vă rog, aveți uh, cuvântul, spune domnul președinte. Pentru astfel de regiuni, pilonul 2 al politicii agricole comune, deci politica de dezvoltare rurală, are instrumente care permit statelor membre, care permit regiunilor să elaboreze programe specifice uh, și adaptate specificității regiunilor. Sigur, în măsura în care vor veni idei noi, am în vedere ca pentru uh, politica agricolă comună după 2013, în măsura posibilului, să lărgim uh, aria de manevră, marja de manevră a regiunilor statelor membre cu instrumente eventual noi adaptate pentru astfel de regiuni și mai ales pentru regiuni uh, uh, defavorizate, care pot fi defavorizate dintr-un anumit punct de vedere, dar pentru care putem probabil valorifica mai bine un anumit potențial local. Și din această perspectivă mi se pare important să existe, în primul rând, o cooperare la nivel local, parteneriate public-privat, uh, rețele ale actorilor din agricultură și din uh, celelalte ramuri ale economiei uh, rurale pentru a acționa împreună. Și cred că pilonul 2 va da această posibilitate. Și în pilonul 1 statele membre au o marge de manevră, inclusiv în urma uh, reformei prin bilanțul de sănătate al politicii agricole comune, există posibilitatea ca anumite sprijin financiar să meargă mai specific direcționat spre anumite sectoare sensibile sau anumite uh, zone sensibile, tocmai pentru a răspunde la această diversitate de situații pe care o avem în uh, Uniunea Europeană. Giancarlo. Giancarlo, te rog. E una breve replică. Unul din problemi... Da, o scurtă întrebare suplimentară. Una dintre problemele din uh, agricultură este contrafacerea produselor agricole. Există diferite produse din state membre diferite care sunt contrafăcute, ceea ce are efecte negative pe piața agriculturii. În ciuda măsurilor de protecție care există, aceste produse ajung uh, pe piețe au uh, denumiri de origine controlate false. Vă rog, ce puteți face împotriva acestui probleme? Da, cred că vă referiți în primul rând la produsele care concurează cu uh, produsele care au semne de calitate, indicații geografice, denumiri de uh, origine, unul din elementele de bază ale uh, politicii de calitate a uh, Uniunii Europene. Din această perspectivă există uh, pe masă o discuție privind adaptarea Uh, regulamentului privind uh, această politică de calitate, indicațiile geografice, denumirile de origine, specialitățile tradiționale garantate și poate fi o ocazie pentru a găsi mecanisme noi pentru a asigura o și mai bună uh, protecție, protejare și control a produselor din această categorie. Totodată pentru produse specifice, eu știu cum ar fi uleiul de măsline, vom sprijini în continuare activitățile de cercetare științifică pentru a identifica mecanisme, tehnologii noi care să ne permită să asigurăm un control și mai uh, bun pe piață și a putea identifica din timp aceste fraude care uh, pun în pericol astfel de produse. Dar menținerea Uh, încrederii consumatorului pentru astfel de tipuri de produse mi se pare esențială și în acest sens tot ceea ce va depinde de Comisia Europeană în politica de reglementare uh, va fi făcut. Sigur, sperând că vom avea idei și din partea celor care realizează aceste produse, pentru că e vorba de produse specifice cu caracter local. Bine. Per... Mulțumesc. Acum din partea Aldei dau cuvântul domnului Reimers. Doamnei Ruimes, mulțumesc, domnule președinte. În numele ALDE vreau să vă urez bun venit, domnule Cioloș. În calitate de membru în grupul liberal, vreau să vă întreb următoarele. Produsele din PAC au o calitate foarte ridicată și sunt de aceea și mai scumpe. La lupta pentru cote de piață, noi concurăm cu țări care produc mai ieftin. Cum s-ar putea vedea, chiar în cadrul OMC, posibilități pentru a promova produsele noastre pe piața mondială? Care sunt mecanismele pe care doriți să le aplicați? Eu, în calitate de agricultor, pot să vă întreb ceea ce, ce face un aliment mai sigur, pentru că noi trebuie mai degrabă să lucrăm mai mult pentru producerea acestor alimente sau trebuie să existe alte reglementări? Vă rog. Da, uh, așa cum și-am menționat inclusiv în spiciul meu de introducere, cred că specificul producției agroalimentare din Uniunea Europeană este legată de calitatea produselor, de standardele înalte și de calitatea produselor. Și cred că acest lucru trebuie mai bine uh, sprijinit pe piața internațională, atât în negocierile uh, comerciale pe care le purtăm, dar mai ales în activitatea de promovare. Și în acest sens am intenția să propun activități de promovare a produselor uh, uh europene în comun la nivel european. Să încerc să conving statele membre că dacă facem o promovare comună europeană pe piețele internaționale, putem fi mai puternici decât cu programe specifice uh, locale. Sigur, aceste produse intră în concurență cu produse mai ieftine, dar, după părerea mea, sunt și piețe diferite. Ne adresăm la categorii de consumatori uh, diferite. În, uh, pe piețele emergente, în primul rând, crește cererea pentru astfel de produse de calitate, de produse sigure și cred că trebuie să uh, prindem această oportunitate și să o valorificăm în primul rând prin uh, această politică de uh, promovare. Și sigur, calitatea alimentelor și siguranța alimentelor depinde atât de tehnologiile pe care le utilizează agricultorii și de aceea avem anumite norme fără ca ele să meargă la prea multă birocrație. Cred că este important să avem aceste norme și să promovăm, să facem cunoscute aceste norme pentru ca și consumatorul să știe ce se ascunde în spatele uh, acestei calități pe care o promovăm, dar și sectorul agroalimentar cred că are un rol important pentru a construi această calitate a produselor și de aceea această cooperare strânsă pe filieră între producător, procesator și comerciant mi se pare importantă, nu doar pentru mecanisme de reglementare a pieței, dar și pentru promovarea produselor. Pentru că noi punem în valoare pe piață mai ales produse elaborate și aceste produse elaborate, la acestea contribuie și producătorul agricol și procesatorul. Mulțumesc. Brigit. Brigit. Întrebare suplimentară. Well, indeed. So, andiamo... Bun. Atunci uh, încheiem acest prim tur cu domnul Morvai. Aveți, doamna Morvai, aveți cuvântul, doamna. Köszönöm szépen, itt vagyok, elnök úr, és magyar nyelven szeretnék beszélni. Mulțumesc, domnule comisar, aici sunt. Aș vrea să vă pun și eu o întrebare în limba maghiară. Domnule comisar desemnat, sunteți expert, sunteți un expert din România și uh, cred că de aceea cunoașteți foarte bine situația din uh, statele fost comuniste. Știți bine că în aceste state agricultura a trecut printr-o criză și mai profundă decât în uh, Europa Occidentală. Știți că uh, exploatațiile familiale de uh, mărime mijlocie au probleme deosebit de mari. Și știți că sunt acum în pericol să dispară. Vă rog frumos să folosiți cele două minute pe care le aveți la dispoziție pentru a ne spune cum anume aveți de gând să ajutați micile exploatații familiale și pe cele medii din noile state membre și de ce trebuie să vă votez dacă vreau să-i reprezint. Vă rog să fiți specific. Domnule comisar. Da, micile exploatații uh, reprezintă o parte importantă a uh, numărului total de exploatații din noile state membre. Uh, și nu este o specificitate doar a noilor state membre, pentru că și în vechile state membre, mai ales în Europa de Sud, găsim această specificitate. Sigur, în Est, specificitatea este legată de faptul că avem nevoie în continuare de o politică structurală de modernizare a acestor exploatații. Și cred că din acest punct de vedere, pilonul 2 al politicii agricole comune trebuie să fie în măsură să se adapteze, să se orienteze mai bine spre uh, situația specifică acestor exploatații. Și cred că aici, în primul rând, în două direcții putem merge. Această politică de modernizare și deci a face mai accesibile fondurile din pilonul 2 pentru micile exploatații, pentru a se implica în acest proces de modernizare chiar dacă asta nu înseamnă neapărat o creștere a taliei exploatației agricole, dar o modernizare pentru a putea face produse sigure și pentru a putea valorifica oportunitățile de piață. Și uh, aici cred că ceea ce nu s-a întâmplat până acum foarte mult, putem să dezvoltăm oportunitățile oferite de piețele locale. Aceste exploatații mici nu trebuie neapărat să se adreseze produselor pentru export. Eu văd și la mine în uh, țara din care vin, și în alte țări vecine există o cerere mare pentru produse specifice, produse tradiționale, produse locale și cred că aceste mici exploatații se pot orienta uh, spre aceste tipuri de piețe. Și în acest mod sau în această direcție aș vrea să orientez uh, mecanismele oferite, instrumentele oferite de pilonul 2 al Poliției agricole comune. Totodată și prin pilonul 1, prin plățile uh, directe, uh, prin modul în care avem în vedere să facem, să tindem spre această echilibrare a ajutoarelor uh, financiare și între agricultori și între state membre, Cred că și exploatațiile mici vor beneficia mai mult de aceste ajutoare directe, dar încă o dată cred că trebuie să mergem în paralel și cu aceste programe de restructurare și de adaptare a produselor lor la niște specificități și cred că piața locală este o soluție pentru aceste exploatații. Doamna Morvai. Örültem, amikor azt mondta, hogy a sajátságos helyi termékeket kell. Mă, mă bucur că ați spus că trebuie să acordăm prioritate piețelor locale și producției locale. Cum aveți de gând să faceți acest lucru? Cum putem să ne protejăm propriile piețe față de uh, supra-subvenționarea produselor străine, care foarte adesea sunt de calitate scăzută? Aveți un calendar pentru măsurile pe care intenționați să le aplicați, să spunem, în următoarele 12 luni pentru a-i ajuta pe micii agricultori și micile exploatații din Ungaria sau chiar din România? Dacă ne vom uita la înregistrarea de astăzi peste un an, vom putea evalua în ce măsură v-ați îndeplinit promisiunile? Sario. Domnule comisar. Acest lucru, vă spuneam, cred că poate fi făcut în uh, perspectiva propunerilor care vor veni pentru viitoarea politică agricolă comună, uh, pentru după 2013. În cursul acestui an vom avea dezbateri pe această temă. Până la sfârșitul anului, intenția mea ar fi să venim cu o comunicare a Comisiei care să propună uh, principiile viitoarei politici agricole comune și aici sper să puteți regăsi câteva elemente în, acest, în această privință. Pe de altă parte, acest proces, atât conținutul cât și procesul, ă, nu va depinde numai de comisie, pentru că sper să lucrăm în parteneriat, inclusiv în această direcție. Așa cum spuneam, știu că există inclusiv în această comisie idei din acest punct de vedere, însă în principiu legat de uh, micile exploatații și de cum putem face acest lucru, Cred că dezvoltând circuitele scurte de aprovizionare la nivel uh, local, integrându-le ca un element, uh, ca parte componentă, de fapt, a pieței comune, chiar dacă e vorba de piețe locale, cred că putem găsi idei care să se regăsească în propunerile care le vom face privind viitorul politicii agricole comune pe viitor. Mulțumesc. Am terminat prima rundă de întrebări și trecem acum la runda a doua. Aș vrea să subliniez de asemenea că nu am uh, pierdut niciun minut și nu am depășit decât din partea ALDE s-a depășit timpul și de aceea sper că pot să dau cuvântul tuturor. Dau cuvântul acum, uh, fiind dat că mai avem timp, alți colegi care nu au fost uh, înscriși să poată vorbi și ei, putem să vorbim tot așa de bine organizați și acum are cuvântul domnul Papa Stancos. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Cioloș. Cum evaluați impactul potențial pe PAC a rundei din iulie 2008, rundei de negocieri, și a propunerilor cele mai recente ale OMC pe tema agriculturii? Credeți că trebuie luate angajamente de către Comisie în cadrul rundei de la Doha care să respecte strict limita reformelor deja aplicate ale PAC, oferind, uh, având în vedere faptul că s-ar obține, bineînțeles, aceleași promisiuni și din partea partenerilor noștri? Domnule comisar. Da, din acest punct de vedere, cred că uh, Comisia Europeană a venit cu o propunere consistentă în privința agriculturii a făcut deja eforturi mari și cred că uh, acum trebuie să așteptăm să vedem care uh, sunt propunerile, care este contraoferta partenerilor uh, noștri. Și din acest punct de vedere vreau să fiu foarte ferm. Uh, cred că uh, am făcut deja eforturi la nivel uh, european mai ales în privința accesului uh, pe piață, cred că nu se poate merge mai uh, departe. Sigur, suntem deschiși și dorim obținerea unui acord, pentru că cred că toate părțile ar avea de câștigat dintr-un acord uh, multilateral, dar cred că acum trebuie să așteptăm să vedem care sunt propunerile partenerilor, pentru că noi am făcut deja, așa cum a subliniat și dumneavoastră, eforturi semnificative în această privință. În sens? Iorgos. Există acorduri cu țări terțe mediteraneane și acordurile recente cu acestea au arătat că o piață deschisă, fără niciun echilibru de reglementare, creează dezavantaje de concurență față de, pentru producătorii europeni. Ce intenționați să faceți pentru a integra mai bine problemele care nu țin de comerț în negocierile OMC pentru a susține caracterul multifuncțional al agriculturii europene? Și mai precis, considerați eh, interalia un, un răspuns, un rezultat eh, o abordare geografică, o parte importantă a acordurilor eh, OMC în agricultură? Comisariu. Domnule comisar. Da, cred că dacă la asta v-ați uh, referit, uh, pentru mine pachetul privind uh, Uh, recunoașterea indicațiilor geografice a însemnelor de uh, calitate este un element esențial pentru ca Uniunea Europeană să accepte un acord. Da, este un element esențial pentru că el stă la baza uh, politicii de calitate a sectorului agroalimentar din Uniunea Europeană. Sigur, și pentru celelalte reglementări specifice pieței comune, care, așa cum spuneam, corespund așteptărilor consumatorilor, va trebui ca în negocierile comerciale să le susținem, să le apărăm, să obținem din partea partenerilor noștri recunoașterea lor și punerea pe picior de egalitate cu uh, produsele noastre, dar asta face parte din uh, negocieri. Sunt câteva elemente foarte importante și indicațiile geografice sunt un element important, esențial pentru mine. Bine. Mulțumesc. Stefan Le Foll are cuvântul acum. Merci, président. Mulțumesc, domnule președinte. Am impresia că răspunsurile domnului Cioloș de astăzi ne asigură că, așa cum a spus și doamna Fisher-Boll, că celebrul non-paper este la gunoi deja, a fost aruncat și uh, oricine poate să meargă să-l caute acolo. Trebuie să uităm de acest uh, document neoficial de care s-a vorbit atât. În toate răspunsurile dumneavoastră ați fost extrem de uh, formal și ați vorbit foarte mult despre primul și cel de-al doilea pilon. Am înțeles că în primul pilon intră ajutoarele decuplate și în al doilea pilon încadrați toate mizele. Mediul, domeniul rural, chestiunea socială, micile exploatări. Nu cumva vă închideți singur într-o viziune cu o agricultură, o agricultură dublă una a primului pilon cu ajutoare puțin controlată, îndepărtată și cea a celui de-al doilea pilon cu o a doua agricultură care respecta mediul și s-ar ocupa de dezvoltarea rurală. Eu v-aș propune mai degrabă să vă gândiți la o singură și mare politică agricolă, uh, de mediu, de teritoriu, care să uh, privească în ansamblu toate aceste chestiuni și să fie ușor de înțeles pentru cetățenii europeni. Pentru că două, două piloane cu două obiective nu este un lucru ușor de înțeles. Domnule comisar. Domnule Lefon, împărtășesc uh, preocupările dumneavoastră pe această temă. Aș dori să vă spun însă că pe mine nu forma mă interesează, un pilon, doi piloni, mai mulți piloni. În faza actuală, cred că ce contează cel mai mult este conținutul, e fondul problemei și chiar dacă avem doi piloni ă, nu vizează o agricultură diferită. Ă, cei doi ă, piloni vizează aceeași agricultură. Spuneam că agricultura europeană este foarte diversificată, avem de fapt mai multe agriculturi în cadrul Uniunii Europene și dacă ne gândim la o bază anuală a plăților, chiar din punct de vedere administrativ e un aspect important, dacă ne gândim la o bază anuală a plăților directe, în care intervin și elementele de protecție a mediului și alte norme, alte exigențe care există în legislația comunitară și care trebuie respectate. Al doilea pilon ne uh, oferă spațiul de manevră pentru a ajuta agricultorii să se adapteze. Modernizarea agriculturii în statele membre noi, dar și în alte regiuni din Europa. Modernizarea agriculturii pur și simplu pentru că schimbările climatice ne obligă să facem acest lucru. Apoi, o legătură mai bună între agricultură și spațiul rural. Avem această programare multianuală și ne putem gândi la astfel de proiecte. Înțeleg uh, temerile dumneavoastră, eu sunt deschis la soluții noi, însă, deocamdată, eu nu mă poticnesc, nu mă refer la formă, ci mă interesează conținutul. Aceste elemente trebuie să susțină politica agricolă comună, trebuie să avem uh, elemente de sprijin a agricultorilor, respectând însă legislația comunitară și a avea marja de manevră pentru a le permite să se modernizeze și să progreseze. Disposta. Mulțumesc, domnule comisar, pentru răspuns. Stefan, întrebare suplimentară. Euh, Am uh, ascultat răspunsul dumneavoastră și cred că va, ne va permite să deschidem o dezbatere în orice caz. Cred că pentru politica agricolă comună, agricultori și întreaga societate din Europa, asta contează, să avem în sfârșit o coerență și o dezbatere politică pe care cetățenii să o înțeleagă. Și o ultimă întrebare. Uh, până aici, justificarea celor doi piloni se lega de următoarea explicație. Primul pilon fără cofinanțare, al doilea pilon cu cofinanțare. Comisia și șefii de state uh, fac presiuni ca să se cofinanțeze în modul general ambii piloni. Ce poziție aveți? Pozi... Domnule comisar, că... iată care este poziția mea. Atâta timp cât avem o politică agricolă comună, trebuie să avem și un buget comunitar și e un element cheie din punctul meu de vedere. În ce privește politica de dezvoltare rurală, cofinanțarea are un alt rol diferit de uh, primul pilon, însă deocamdată iată care este poziția mea. Pentru o politică comunitară avem nevoie de un buget comunitar. Nu contează tipul de finanțare identificat, prin mecanismul de finanțare nu trebuie să eliminăm această posibilitate pentru toate statele membre, respectiv de a asigura o finanțare echilibrată. Și cred că nu trebuie să punem sub semnul întrebării acest sistem datorită existenței bugetelor naționale. Pentru mine e un element vital. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul George Lyon. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau mai întâi să îmi cer scuze că am întârziat pentru că zborul meu de la Edinburgh a venit cu întârziere. Domnule Cioloș, aș putea să vă întreb care sunt măsurile cheie, trei, pe care credeți că trebuie să le luați în anii următori pentru a îmbunătăți competitivitatea agriculturii europene? Bine, comisariu. Domnule comisar. Yes, very briefly, I think that, uh... Foarte pe scurt, cred că în primul rând, adaptarea PAC va necesita o sporire a competitivității la nivel european. Pentru aceasta este nevoie de măsuri de investiție și de măsuri de adaptare a agricultorilor la noile provocări, care sunt într-adevăr un element important. Acest tip de adaptare nu trebuie în niciun caz să slăbească competitivitatea agriculturii europene și deci investițiile în modernizarea agriculturii sunt importante. Cred de asemenea că în primul pilon va fi important să vedem cum echilibrăm distribuirea plăților directe pentru că și acesta poate să fie un instrument uh, interesant și în uh, negocierile internaționale cred că trebuie să dăm ocazia agricultorilor noștri să folosească mai bine oportunitățile care apar pe piața internațională. Deci, prin negocieri și prin rezultatul acestora, trebuie să dăm în noi oportunități agricultorilor noștri. Cred că acestea ar fi trei măsuri cheie de a menține și a crește competitivitatea agriculturii. Vă rog. Da, George, te rog. Da, am auzit uh, răspunsul dumneavoastră și mă întreb dacă vă gândiți și la biotehnologie, la deschiderea acesteia pentru alți agricultori, așa cum se întâmplă în lume. Considerați că aceasta ar trebui să fie un instrument la care și agricultorii europeni să aibă acces Poate că o să-mi spuneți că nu este parte din portofoliul dumneavoastră, dar oricum o fi, aceasta este o idee foarte importantă pentru industria agricolă și poate puteți să ne spuneți care ar fi părerea dumneavoastră și care sunt măsurile pe care vreți să le luați în cadrul Comisiei pentru a vă asigura că la un moment dat măcar agricultorii să poată avea acces și la aceste resurse, așa cum se întâmplă cu agricultorii din lume. Comisar. Domnule comisar? About competitiveness. I think in order... V-ați referit la competitivitate. Cred că pentru a fi competitivitate în agricultură trebuie să găsești clienți, consumatori. Deci în ceea ce privește biotehnologiile, eu cred că este esențial pe piața internă să îi convingem pe consumatori sau să le dăm șansa să aleagă dacă vor sau nu vor produse cu organisme modificate genetic. Însă, pe de altă parte, depindem de importuri, mai ales pentru nutrețuri animale. Și în acest sens, cred că în noul colegiu va trebui să găsim soluții pentru a uh, da producătorilor noștri, crescătorilor de animale, uh, posibilitatea de a, de a se dezvolta fără să fie afectați de această problemă legată de uh, reglementări. Deci, cred că biotehnologiile sunt importante și e important să ținem cont de opinia oamenilor de știință în acest sens. Și de asemenea, mai contează și modul în care producătorii reușesc să-i convingă pe consumator să utilizeze aceste produse. Pentru că pe piața noastră comună cred că este esențial în contextul uh, extins al politicii calității, este important să ținem cont de consumatori. Bine, ora e turnul lui José Bové. Bun, are cuvântul Jose Bove. Domnule comisar, bună ziua! Și eu aș dori să continui tocmai pe această temă, pentru că ați auzit un punct de vedere. Totuși, astăzi, dacă ne uităm la programul Coextra, ne dăm seama că studiile ne arată că e vorba de o adevărată problemă în ceea ce privește coexistența culturilor probleme cu producția și cu filierele. Deci coexistența culturilor, organisme modificate genetic și organisme convenționale. Aș dori să ne explicați cum putem garanta libertatea de opțiune pentru agricultori, dar și pentru filierele agricole care doresc o agricultură și alimente fără organisme modificate genetic. Aș dori să ne asigurați că agricultura convențională nu va fi contaminată. Și aici avem o problemă și ați spus și dumneavoastră în ce privește importurile, importurile de soia problema limitării producției de proteine vegetale în Europa, bineînțeles, ne obligă să importăm soia uh, OMG, inclusiv în domenii care ar dori să uh, producă fără organisme modificate genetic. Vă mulțumesc. Domnule Bove, uh, uh, înțeleg uh, temerile dumneavoastră, în acest domeniu, în ce privește coexistența culturilor, sunt de acord cu dumneavoastră, așa cum am spus și în ce privește consumatorii, eu aș dori ca consumatorul să poată să aleagă, să aibă opțiunea de a alege între produse fără organisme modificate genetic. De asemenea, și agricultorii trebuie să poată cultiva fără OMG-uri. Nu eschivez răspunsul, însă știți, poate, că e vorba totuși de o răspundere de competența statelor membre statele membre trebuie să aplice această politică, să decidă regulile coexistenței culturilor și să aplice deci această politică. Cred că o cooperare mai strânsă cu statele membre în uh, acest domeniu ar putea fi încurajată. În orice caz, încă o dată e vorba de o ră răspundere a statelor membre. În ce privește proteinele vegetale și mai ales uh, cazul soia, având în vedere regulile comerciale internaționale, nu mai putem să limităm cantitățile importate, am decuplat ajutoarele, deci nu putem să uh, decuplăm, uh, să, să scădem uh, ajutoarele pentru soia, de exemplu. Problema este că în Uniunea Europeană, cu toate eforturile depuse, nu am putea să fim autosuficienți. Nu am avea suficientă soia, pentru că în unele state membre condițiile climatice nu permit cultivarea soiei însă sunt deschis la orice fel de soluție, la orice reflexie care ne-ar permite să facem cel puțin un progres. Însă, încă o dată, așa cum spuneam, marja noastră de manevră este redusă pentru că nu putem asigura autosuficiența. Deci trebuie să vedem cum putem ajunge la un echilibru, să nu periclităm situația Uh, crescătorilor noștri, pentru că să zicem că uh, nu importăm soia, uh, OMG eh, sau porumb, dar trebuie să importăm carne de la animale care au fost hrănite cu OMG-uri. Deci trebuie să găsim un echilibru. Oui, je... Mulțumesc. Am auzit foarte bine răspunsul dumneavoastră. Într-adevăr, putem deschide piste de reflexie pentru viitor și cred că putem să cooperăm în acest sens cu Comisia. Ați vorbit și de calitatea produselor, mi se pare foarte importantă. Asistăm la o situație scandaloasă în Europa și cred că ar fi bine ca noul comisar pentru agricultură să relanseze o dezbatere cu Statele Unite ale Americii. Cum putem accepta ca pentru trei ani, având în vedere că uh, diferendul cărnii de vite cu hormoni a fost uh, regularizat cu Statele Unite, rămâne un produs european care este suprataxat în proporție de 100%. Nu e normal ca timp de încă 3 ani, având în vedere că diferendul a fost uh, soluționat, brânza Roquefort să fie suprataxată. Deci cred că ar fi un mesaj simbolic pe care l-am putea transmite, respectiv ca Comisia să relanseze dezbaterea pentru a pune capăt acestei uh, situații scandaloase la nivel internațional. Mulțumesc! Încă o dată, înțeleg foarte bine uh, interesul dumneavoastră pentru brânza Roquefort. Știți că e vorba de o problemă care e de competența negocierilor internaționale. Colegul meu, Karel de Gucht, se ocupă de acest dosar, însă sunt gata să cooperez cu el pentru a vedea cum putem uh, soluționa această problemă. Știu că ea persistă de câțiva ani buni și o să încerc să fac tot ce îmi stă în putință în calitatea mea de comisar pentru agricultură pentru a găsi o soluție. Adesso la parola a... Bun, are cuvântul acum domnul Ashworth. Uh, thank you very much. Uh, Commissioner, I think we need to explore your... Domnule comisar, aș vrea să știu care este părerea noastră despre redistribuire. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să ne depărtăm de criteriile istorice și trebuie să găsim soluții noi. Aș putea sugera eventual principiul de care ați vorbit și dumneavoastră, de fapt, cele trei principii care trebuie să fie mai simple, în primul rând trebuie să fie mai ecologice și, în al treilea rând, mai transparente și mai echitabile. Vreau să subliniez mai ales că statele membre noi au un interes deosebit ca să existe o subvenționare la hectar, pentru că aceasta pare o evoluție logică. Credeți că au dreptate aceste state noi? So, regarding the, the distribution... În ceea ce privește distribuția, Distribuirea. Distribuirea în uh, lanțul de aprovizionare. Ah, nu, mă referam la uh, susținerea pentru industrie, care trebuie să fie mai echitabilă și mai transparentă. În acest sens, cred că am fost destul de limpede în, uh, atunci când am vorbit despre viitorul politicii agricole comune. Cred că criteriile de distribuire a plăților directe trebuie să fie reanalizate și să se țină mai bine cont de niște elemente specifice ca să se ajungă la un mai bun echilibru. Ca să... Uh, sunt de acord că trebuie să fie simplu. De asemenea, echitabil este un termen pe care l-am folosit și eu, iar uh, transparent, cred că Comisia ia deja măsuri pentru a fi mai transparentă în uh, distribuirea acestor ajutoare. Cred că este rolul Comisiei, în parteneriat cu Parlamentul European, să analizeze cum vom face toate acestea ca să păstrăm simplitatea, dar să ne și asigurăm că fondurile europene sunt bine cheltuite și că se respectă și uh, condiționalitatea, echitabilitatea într-adevăr, și transparență. De asemenea, statele membre au de pe acum posibilitatea de a fi foarte transparente la nivelul ajutoarelor la care au dreptul agricultorii. Am intenția de a merge în această direcție. Extra. Întrebarea suplimentară? Da, mulțumesc, domnule comisar vă întrebasem despre părerea dumneavoastră cu privire la subvențiile la hectar. Așadar, plecarea de la depărtarea de acest model de subvenții forfetare la hectar ar trebui probabil alte mecanisme care să înlocuiască aceste subvenții. Care este părerea dumneavoastră despre mecanismele bugetare existente? Mă refer aici mai ales la reduceri subven subvențiile la uh, hectar pentru noile state membre. Acolo există această, uh, acest uh, mecanism. Uh, ceea ce este deja decis este să se meargă spre uh, o subvenție pe fermă, dar uh, sigur bazându-se pe uh, ajutoarele pe care agricultorii le-au primit până acum. Deci cred că din acest uh, punct de vedere trebuie să avem o abordare uniformă la nivelul Uniunii Europene. În momentul de față avem aceste două mecanisme, subvenții la hectar în noile state membre și subvenții pe fermă în uh, vechile state membre. Deci, din acest punct de vedere, cred că trebuie să mergem pe uh, uh, un mecanism uh, unic, dar uh, ținând cont de anumite elemente specifice care să asigure această uh, echitate în distribuirea ajutoarelor. Onorevole Gnò. No, no, no eh, finito. Onorevole Gnò. <coughs> Domnul Agnew. Uh, the British battery egg, cage egg produced. Foarte recent, producătorii din Marea Britanie au fost obligați de Uniunea Europeană să investească în sisteme de producție alternative. Guvernul britanic a nu are voie să-și subvenționeze agricultorii, însă agricultorii din România primesc 25% ajutoare de la guvern și încă 25% de la Uniunea Europeană. Și o parte din acestea sunt plătite de contribuabilii britanici. Dacă producătorii români nu doresc să le folosească, nu mai au decât să folosească aceste uh, fonduri pentru a-și face reforme. Este vorba de uh, cofrajele de ouă pe care noi am dorit să le producem. Contribuabilii britanici contribuie direct la bugetul european și banii au fost irosiți pe România în 2002. Ce știți despre acestea? Sunteți gata să vă folosiți filiera franceză? Și dacă uh, TVA-ul uh, european va fi un eșec, veți lua măsuri ca să-i puneți capăt? Comisariu. Domnule comisar. Ajutare vă referiți. În 2002 România încă nu era stat membru al uh, Uniunii Europene. Uh, deci nu știu ce fel de fonduri, în afară de fondurile SAPART, care au fost folosite mai ales pentru investiții în uh, modernizare a sectorului agroalimentar, au fost folosite. Deci în 2002 s-au folosit fonduri, bineînțeles, din România, pentru că România nu era încă stat membru. Deci nu știu dacă puteți fi mai precis legate de chestiune, la ce uh, fonduri vă referiți sau la ce sector, la ce instrumente de politică vă referiți? Agnew. Domnul Aniu. au fost două întrebări. Una se referă la uh, epoca actuală, la prezent și e cea mai importantă întrebare și vreau să revin un pic la modul mai general. Nu știu dacă doriți să vă terminați cele două minute. Uh, Puteți să vorbiți două minute acum și nu ați făcut-o. Bun, atunci continui. Uh, la modul mai general, această problemă legată de interzicerea uh, puilor crescuți la fermă și nu la sol. În Italia și în Spania sunt uh, regrese foarte mari. Consumatorii au probleme, consumatorii de ouă, probleme, se vor importa foarte multe ouă crescute la fermă din Ucraina și din alte țări și ale noastre vor fi interzise. Și sunt uh, multe probleme din această cauză. Vă dați seama de asta? Comisariu. Da, vă referiți probabil la reglementările europene privind uh, cutiile în care sunt crescuți uh, pui, bănuiesc și faptul că uh, aceste reglementări presupun investiții pentru, pentru sector. Uh, este o chestiune, această reglementare care ține în primul rând de bunăstarea animalelor, sunt niște decizii care s-au luat uh, la nivel european privind aplicarea acestor norme și toți producătorii și cei din România și cei din Marea Britanie uh, trebuie să le respecte. Deci din acest punct de vedere, din câte știu, aceste norme aplicarea acestor norme a fost anunțată deja de câțiva ani. Există, a existat o perioadă de tranziție în care, și există în continuare o perioadă de tranziție în care producătorii se pot uh, alinia. Există și în România, la fel ca și în Marea Britanie, cred, posibilitatea uh, susținere unor investiții de modernizare în uh, acest sens și eu sper ca producătorii să fie în măsură să facă aceste investiții pentru a răspunde unor norme care au fost decise de instituțiile europene din acest uh, punct de vedere. Bine. Ora tur. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Dodds, doamna Dodds, care văd că nu este la locul ei. Așadar, voi da cuvântul domnului Michel Dantin. Aveți cuvântul. Monsieur le commissaire désigné, vous avez... Doamna Dantin, domnule comisar uh, desemnat, Ați răspuns în chestionarul scris că viitoarea stabilitate a agriculturii europene aduce cu sine necesitatea de a conserva în cadrul PAC destule rețele de securitate, plase de securitate care să fie eficiente. Totuși, crizele în agricultură din ultimele decenii ne-au arătat că este nevoie în continuare de instrumente de reglementare a pieții. Cu toate acestea, noua PAC se pare că se orientează către o agricultură administrată. Ne-ați vorbit de noile instrumente și poate ne veți spune câte ceva despre aceste instrumente, dar în acest context, cum percepeți dumneavoastră, pe lângă instrumentele publice, ideile, ideea unei reglementări private, de exemplu, prin contractarea între actorii dintr-o filieră anume? Considerați că acest instrument ar fi util și interesant? Uh, sunteți gata să susțineți o astfel de eventuală inițiativă pentru a evolua în doctrina Comisiei în acest domeniu, care până acum, în prevederile sale, mai degrabă a pus piedică concurenței? În ceea ce privește mecanismul de reglementare, mecanismele moderne, nu pun în pericol buna funcționare a pieței. Din acest punct de vedere, am început acum să testăm în anumite sectoare specifice Mecanisme precum asigurarea mm, printr-un fond de garanții și asigurări care asigură venituri în cazul uh, fluctuațiilor puternice de preț, care ar putea să afecteze, bineînțeles, veniturile agricultorilor. Am început deja să aplicăm aceste mecanisme pentru sectorul fructe și legume. Poate că acest instrument ar putea fi extins și altor, către alte sectoare și eventual am putea să propunem mecanisme generale care să se poată adapta la sector. Ați vorbit uh, de mecanismul de contractare. Într-adevăr, acesta este un mecanism pe care încercăm să-l analizăm în momentul de față la sectorul lactate. Și aici, dacă acest lucru va funcționa, am putea eventual să-l extindem la alte sectoare. Așadar, o stimulare a capacității de negociere a agricultorilor în cadrul filierelor în care produc ar putea duce într-adevăr la un mecanism de contractare foarte eficient care să nu fie o barieră puternică în calea concurenței, dar bineînțeles că sunt gata să discut cu colegul meu care este competent pentru acest domeniu în comisie pentru a pune în aplicare un mecanism de derogare eventual, având în vedere specificitatea sectorului agroalimentar. Am văzut cu toții în ultimii ani că neavând acest instrument la dispoziție, un instrument minim de reglementare, de fapt piața agricolă nu funcționează și scopul nu este să, ca piața să se dezvolte în toate direcțiile, ci ca prin funcționarea pieței să se ofere un echilibru bun între ofertă și cerere. Așadar putem avea mecanisme care să nu împiedice piața, ci din contră să o stimuleze și cred că atunci, dacă se poate, acest lucru trebuie să intervenim. Avem nevoie deci de fonduri de garanție și asigurări pentru, pentru veniturile agricultorilor, mecanismul de contractare uh, între agricultori și alte instrumente pe care nu vreau acum să le menționez pentru că cred că merită o analiză mai profundă. Dar avem deja câteva mecanisme de intervenție pe care le-am păstrat din trecut și care poate ar putea fi o soluție. Și, bineînțeles, instrumentul plăților directe, pentru că și acestea sunt un instrument care asigură stabilitatea veniturilor agricultorilor. În ceea ce privește însă echilibrul între cerere și ofertă, într-adevăr, mecanismul de contractare ar putea fi o soluție. Mulțumesc! întrebare suplimentară. În uh, instrumentele dinainte aveam o reglementare a producției. V-ați arătat uh, foarte aproape și foarte pentru siglele de calitate. Cred că am putea, deci, să folosim și instrumente de reglementare a volumului produs, pentru că știm că numai calitatea nu este un instrument care poate să ne asigure un preț corect, ci și producerea de cantități. Vă rog. Uh, da, domnul comisar, nu cred că avem, putem avea cote numai în anumite regiuni ale Uniunii Europene. Aici cred că am avea o problemă de funcționare a piețelor, dacă am face așa. Într-adevăr, ați vorbit de siglele de calitate, de denominări, de denumirile uh, um, protejate, într-adevăr, sau de denumirile geografice, de indicațiile geografice, într-adevăr, există mecanisme care pot asigura continuitatea unui anumit echilibru al producției pentru a nu slăbi uh, prezența unui produs cu specificitate pe piațe, piața agriculturii. Dar, bineînțeles că putem avea și alte elemente decât cele care sunt legate direct de piață, care ar putea să ne dea impulsuri de gândire în acest sens. Nu cred însă că trebuie să creăm uh, insule care să fie izolate cu reglementări separate pe piață. Cred că trebuie să vedem cum am putea să evităm acest lucru în primul rând. Mulțumesc, spune domnul președinte. Are cuvântul acum domnul Tabagi. Cum les agriculturi europene? Domnule Cioloș, cum vor putea agriculturi, agriculturile europene să depășească volatilitatea sporită a piețelor agricole? Ați eh, vorbit despre acest lucru, dar v-aș ruga să precizați ce noi forme ale uh, reglementărilor publice, ce nouă plasă de siguranță ar trebui să se creeze în loc de intervențiile publice care au fost anihilate. Ce plan aveți pentru a contribui la uh, soluționarea unei probleme foarte acute care nu a fost rezolvată și anume predominanța marilor lanțuri comerciale uh, în detrimentul agriculturii la producător. La, peste tot în Europa presează această problemă, în România, în Ungaria, în toate statele membre. Mult succes! Köszönöm szépen, uh, atâta Bajdis. Mulțumesc mult, domnule Tabaji. În ceea ce privește volatilitatea, am mai citat până acum posibilitatea de a extinde mecanismul care există pentru fructe și legume, contribuirea la un fond de garantare și asigurare care ar permite o intervenție specifică pentru un sector sau altul atunci când există o uh, mare variație între prețuri și deci a veniturilor. Cred că aceasta ar putea să fie o soluție. Am vorbit despre contractare, contractualizare și fac aici legătura și cu uh, lanțurile mari de distribuție și supermarketuri. Cred că legătura între consumator, producător și supermarketuri se poate rezolva prin niște negocieri în modul în care se repartizează valoarea adăugată pe filieră în cadrul acestor filiere specifice. Acest lucru începe să se facă pentru sectorul uh, lactatelor, s-ar putea face și pentru celelalte sectoare, însă aici nu vreau să vorbesc despre o intervenție publică, pentru că trebuie totuși ca piața să funcționeze și echilibrul între cerere și ofertă și fixarea prețurilor să se facă în funcție de uh, cerere și ofertă, dar poate fi o negociere în cadrul filierelor. Putem lua măsurile necesare pentru ca agricultorii să se poată asocia și să aibă o putere mai mare de negociere. Aceasta ar putea fi o soluție, pentru că cred că există această problemă de echilibru. Dacă vă uitați la ultimele studii legate de valoarea adăugată, veți vedea că nu întotdeauna uh, Uh, supermarketurile iau uh, marja, înghit marja. Pot fi și alți actori implicați pe filieră. De aceea acolo trebuie rezolvate probleme. Căsănem SEPA, spune domnul comisar. Mulțumesc, domnule comisar. Mergem mai departe acum cu doamna Marian Harkin, care are cuvântul. Um, Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar desemnat, în prezentarea din această dimineață spuneați că o PAC reformată trebuie să asigure siguranța alimentară și venituri decente pentru agricultori. Sigur că aceste elemente sunt strâns legate între ele, pentru că dacă fermierii nu au un venit decent, atunci nu vom avea o securitate alimentară în Europa. Și cred că unul dintre elementele care vizează veniturile agricultorilor îl reprezintă aceste supermarketuri, hipermarketuri pe piață. Recent, în Marea Britanie, s-a instituit un organism pentru a examina codul de practici în uh, acest sector al hipermarketurilor. Aș, doream, aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră pe acest subiect care măsuri sau care ar fi măsurile pe care le-ați luat dumneavoastră pentru a vă asigura că acest dezechilibru între hipermarketuri și uh, transformatori și producătorii primari uh, este restabilit? Yes, like, like in Romania, when I... În România, când am, eram ministrul agriculturii, am uh, încurajat producătorii și vânzătorii cu amănântul să negocieze. Și am elaborat un ghid practic pentru a stabili regulile. Însă, cred că ar trebui să fie făcut între actorii din lanțul alimentar. În calitate de comisar pot să încurajez acest fel de discuții, dar nu cred că deocamdată ar putea Comisia să intervină în relația dintre producători și uh, vânzătorii cu amănuntul. Însă, acest uh, tip de ghid de bune practici din acest, din, care se, se referă la această relație ar putea reprezenta o soluție. Dar pentru asta trebuie să ne bucurăm de acordul ambelor părți. Mai general, după cum i-am spus domnului Tabaji, cred că această negociere în cadrul lanțului alimentar dintre ac diferiții actori ar putea să ne uh, ofere soluții suplimentare pentru o mai bună reglementare a repartizării valorii adăugate în cadrul lanțului alimentar. În calitate de comisar, nu pot decât să încurajez acest uh, fel de discuții, pentru că este vorba și de concurență până la urmă. Mariana, extra question? Mariana, o întrebare suplimentară. Mulțumesc, domnule comisar de semnat. Am înțeles ce spuneați dumneavoastră. Speram că poate în uh, grupul la nivel înalt în ce privește concurența industriei agroalimentare s-ar putea face o intervenție sau s-ar putea ca acest uh, subiect să fie o prioritate. Înțeleg ce spuneți că tot ce puteți face dumneavoastră e să încurajați actorii în acest domeniu pentru a uh, acționa într-un anumit mod. Dar credeți că ați putea folosi acest grup la nivel înalt pentru a impune acest subiect? Pentru că e o problemă adevărată și denaturează prețurile, pentru că avem totuși un dezechilibru foarte mare între actori. In the next uh, month... În următoarele luni voi veni la Parlament pentru a vă prezenta concluziile discuțiilor grupului la nivel înalt și sunt pregătiți să folosesc toate rezultatele bune ale acestor negocieri pentru a analiza posibilitatea de a extinde acest fel de discuții și la alte sectoare. Însă voi face asta în legătură strânsă cu colegii de la concurență, pentru că trebuie să găsim argumente să uh, păstrăm specificul diferitelor sectoare pentru a uh, avea niște derogări de la regulile concurenței. Pentru că este important, dat fiindcă avem o piață comună, să avem și reguli comune. Însă sunt pregătit să analizez toate soluțiile posibile pentru a clarifica această chestiune și a consolida poziția producătorului în negocierile în cadrul lanțului alimentar. Bine. Adesso Mulțumesc. Jose Bovea, din nou cuvântul. Oui, euh, sur un sujet plus global. Da, mulțumesc. În legătură cu un subiect mai general, în legătură cu dezbaterea pe care am avut-o la început, agricultura europeană depinde foarte mult de energiile fosile. 900 de milioane de tone de gazul de motorină sunt folosite în acest uh, sector pe an, ceea ce înseamnă 2 tone pe locuitor pe an. Așadar, Europa este responsabilă de 20% din gazele cu efect de seră emise în Uniunea Europeană prin folosirea acestei motorine. Așadar, ă, Politica agricolă comună oferă mai multe modele industriale care sunt, de fapt, nu foarte favorabile ecologiei, pentru care duc la degradarea apelor și la emisii de dioxid de carbon. Există foarte multe deforestări, de spăduriri, porumbul a început să distrugă solurile în mai multe regiuni și astăzi agricultorii sunt uh, în măsură să relocalizeze producția. Încearcă, deci, să se descurce fără ajutorul uh, cercetării publice, fără ajutorul statelor, pentru a pune pe picioare o agricultură care să fie în continuare eficientă și economică. Ce dorește Comisia să facă pentru a susține uh, acest proiect care este un răspuns la schimbările climatice. Sario. Domnule comisar. Oui, uh, je l'ai déjà dit, je pense... Am spus acest lucru și înainte. Spuneam că tot ce e legat de schimbările climatice, protecția mediului înconjurător, trebuie să meargă mână în mână cu dezvoltarea agriculturii noastre, pentru că, de fapt, asta așteaptă și consumatorii și contribuabilii noștri de la noi. În acest sens, cred că în al doilea pilon am putea dezvolta noi mecanisme sau să aprofundăm mecanismele existente pentru a folosi inovările uh, folosite într-o regiune sau alta. Inclusiv în cooperare cu colega mea uh, pe dosarul cercetării, vom încerca să vedem cum în propunerile pentru mecanismele specifice de uh, sprijin agricultorilor uh, să includem acest element. Apoi, această idee de a pune în valoare agriculturile locale reprezintă o parte a răspunsului la această întrebare. Pentru că în anumite regiuni se insistă prea mult pe o agricultură intensivă. Uh, sigur că agricultura trebuie să rămână competitivă, agricultura trebuie să producă, însă în anumite regiuni, prin sprijinirea agriculturii locale, orientând-o mai mult spre consumatorul local și spre piețele locale, comunicând mai bine pe acest uh, subiect, acceptând faptul că aceste mici piețe locale fac parte din piața unică, uh, iată un mod indirect pentru a încuraja acest tip de uh, agricultură care este mai ecologică și care gestionează în mod echilibrat resursele locale. Jose? Oui. Jose. Da, o întrebare suplimentară care vorbește despre veniturile agricultorilor. Există un cuvânt pe care nu l-am auzit încă din partea dumneavoastră și anume faptul că Europa, în cadrul politicii concurenței, interzice astăzi să se vândă în pierdere. Cum se face că la nivelul agriculturii nu există o legislație împotriva vânzării în pierdere, fie că este vorba de uh, fructe, legume, lactate sau carne? Crizele vin, de fapt, întotdeauna de la vânzarea în pierdere. Deci ar trebui, probabil, astăzi o legislație pe acest domeniu. Acum mai mult de 60 de ani, președintele Roosevelt, în 1944, spunea vom crea o legislație pentru inter- a interzice vânzarea în pierdere în agricultură. Nu este normal ca un uh, agricultor să fie obligat să piardă prin vânzări. Ici, c'est, c'est une question, je pense... Da, într-adevăr, aici este vorba de o întrebare destul de sensibilă, pentru că la agricultor nu e același lucru ca la un comerciant normal. El aște- cumpără la un preț și vândă la, vinde la alt preț un comerciant, ceea ce nu se întâmplă neapărat în cazul agricultorilor. Aceștia, de fapt, sunt producători, în primul rând. Deci ei pot vinde în pierdere pentru că pot compensa cu ce au câștigat, de exemplu, anul dinainte pentru a putea să rămână în activitate. Deci cred că trebuie să găsim mecanisme pentru ca agricultorii să nu fie obligați să vândă în pierdere, dar și în acest context ajutoarele directe pot să palieze această problemă pentru a putea, într-adevăr, să ne asigurăm că agricultorul să fie în continuare concurențial pe piață nu știu care va putea fi marja mea de manevră în calitate de comisar pentru agricultură pentru a interveni într-o astfel de reglementare, dar în orice caz este un subiect pe care trebuie să-l mai discutăm și să-l studiem pentru a vedea de fapt de unde vin pierderile la agricultori și în ce măsură această situație se poate compara cu situația hipermarketurilor. Eu înțeleg foarte bine care este substratul întrebării dumneavoastră pentru ca agricultorul să nu mai fie obligat să cheltuiască din buzunar pentru a-și acoperi pierderile.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 Mă bucur că pot să pun întrebarea aceasta unui comisar dintr-un nou stat membru, pentru că problema la care mă refer se referă la noile state membre, dar nu numai. E vorba de discriminare în privința subvențiilor. Comisia anterioară a propus următoarea soluție. După 2013, nivelul subvențiilor să uh, fie modificat și unele state să fie privilegiate și altele discriminate. Și printre cele discriminate sunt unele state membre noi și unele state membre vechi. Portugalia, Spania, Austria, Marea Britanie, Suedia și Finlanda, de exemplu, sunt uh, peste medie și nu există niciun fel de justificare pentru a păstra diferențe atât de mari în procesul de decuplare. Ce intenționați să faceți pentru a schimba această situație ca să nu mai fie discriminate atât de multe țări? Domnule comisar. Domnule Wojciechowski, eh, așa cum v-am spus, acest subiect privind criteriile de repartizare a eh, ajutoarelor directe vor fi obiectul unor discuții pe care le vom avea în eh, prealabilul propunerilor privind reforma politicii agricole comune. Și cred că cu această ocazie inclusiv cu contribuția dumneavoastră a Parlamentului, vom putea găsi soluțiile care să ne ajute să tindem spre o anumită echitate. Uh, sigur, în anumită măsură, aceste diferențe se pot justifica prin faptul că avem anumite diferențe de condiții în care uh, agricultorii produc în uh, Uniunea Europeană. Însă cred că obiectivul este acela de a tinde spre criterii care să fie clare, care să fie transparente și ca, care să ne ofere posibilitatea de a evita uh, astfel de situații. Deci cred că lunile următoare, când vom discuta despre reforma politicii agricole comune, vom putea găsi uh, împreună răspunsurile cele mai adecvate, care sunt mecanismele, criteriile pe baza cărora să facem această repartizare, dar încă o dată renunțând la criteriile istorice. Oski. Domnule Wojciechowski, doriți să continuați? Mulțumesc, domnule comisar, pentru acest răspuns. Cred că este legat și de buget, însă vreau să subliniez că nu uh, e vorba de a lua bani de la cei care au mai mult, și să dăm celor, celor care au mai puțin. E vorba să dăm mai mult celor care nu au destul, pur și simplu. Mă bucur să aud că dumneavoastră veți susține bugetul PAC dar cred că trebuie să luptați, de fapt, pentru un buget mai mare pentru politica agricolă comună, pentru că după Lisabona vom mai avea integrări europene și avem mai multă integrare europeană și deci va trebui să avem și mai mulți bani. Și cred că agricultura este unul dintre obiectivele principale. Mai am și o întrebare despre organismele modificate genetic. Ați fi pentru o situație în care fiecare stat membru să legisleze la propriul nivel dacă dorește să cultive sau nu OMG-uri? Sigur, este, a fost o poziție prezentată deja uh, de președintele Comisiei, de domnul Barroso, și sigur că susțin această idee pornind de la principiu că uh, rapoartele, rapoartele științifice, analiza științifică odată făcută și care arată că sau demonstrează, susține că nu există riscuri pentru mediu sau pentru sănătatea consumatorului vis-a-vis -vis de aceste produse, probabil că o soluție uh, bun ar putea fi uh, coborârea acestei decizii la nivel național, tocmai pentru că există aceste diferențe de uh, uh, vederi între regiuni, între statele membre privind organismele modificate genetic. Dar, încă o dată, este doar o părere personală. Responsabilitatea uh, acestei uh, politici, acestui domeniu, ține de colegul meu care are portofoliu uh, Sănătate, Protecția Consumatorului. Bine. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Messerschmidt. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vin din Danemarca. Acolo există o părere comună a tuturor agricultorilor că subvențiile, de fapt, sunt uh, nefaste pentru agricultori, pentru consumatori și că trebuie, de fapt, abolite. Noi constatăm cu bucurie că și Comisia, sub doamna Fischer-Böll, a mers în această direcție în ultimii cinci ani. De curând am auzit de la colegul dumneavoastră, potențial domnul Lewandowski, că are alte idei și anume că în următorii cinci ani nu se va continua în această direcție. Domnul Lewandowski vorbea de o încetare a reducerilor treptate a subvențiilor. Nu se dorește o scădere, spune el, ci se dorește o menținere a nivelului actual sau chiar o creștere a acestuia. Întrebarea mea este următoare. Dumneavoastră, în calitate de comisar, veți dori să reduceți aceste subvenții sau sunteți de acord cu domnul Lewandowski că trebuie să rămână la fel sau să crească? Vă rog, domnule comisar. Eu nu știu nici ca Marian Fischer-Böll să fi avut ca obiectiv principal reducerea subvențiilor. Ceea ce s-a făcut a fost o echilibrare prin modulare, și probabil la asta vă referiți, între pilonul 1, cel privind subvențiile directe, și pilonul 2, cel privind uh, dezvoltarea rurală. A fost făcută o uh, modulare pentru a întări acest pilon 2, politica de dezvoltare rurală. Uh, sigur, această problemă a modulării nu se mai pune acum pentru că în perspectiva politicii agricole comune după 2013 vom avea posibilitatea împreună cu statele membre să decidem uh, Uh, care este uh, volumul bugetului care rămâne pentru pilonul 1 și care este volumul care rămâne pentru pilonul 2. Uh, eu cred, așa cum am mai spus-o, că subvențiile aceste plăți directe au un rol care este esențial în asigurarea stabilității veniturilor, inclusiv a agricultorilor din Danemarca. Și cred că este un mecanism care e important să rămână. Va trebui să găsim echilibru între pilonul 1 și între pilonul 2 în privința nivelului plăților, deci avem această posibilitate în discuțiile privind perspectivele politicii agricole comune și deci modularea, problema modulării nu se mai pune, dar în ceea ce mă privește, cred că plățile directe au un rol care e bine definit, pe care l-am uh, explicat, cel de a asigura un a un nivel minim a uh, veniturilor agricultorilor și cred că subvențiile uh, trebuie să rămână. Deres eventuelt kommende. Da, vă rog întrebarea suplimentară. Domnul Lewandowski, colegul dumneavoastră, s-a exprimat uh, împotriva faptului ca subvențiile să fie tăiate cu totul. El a spus că ele trebuie să rămână la acest nivel. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră sunteți de acord cu faptul ca acestea să scadă sau ca în următorii 5 ani bugetul, care este de 40% în momentul de față, să rămână la fel. Eu știu că mulți concetățeni nu sunt mulțumiți pentru că se cheltuiesc atâția bani, atâtea fonduri europene în, loc, în acest domeniu, în loc să se cheltuiască, de exemplu, pentru piața internă și pentru țările în curs de dezvoltare. Vă rog. Deci care este părerea dumneavoastră? Dacă agricultura depinde de stat, considerați că acest lucru este sănătos sau sunteți de părere cu concetățenii mei că nu este bine? Credeți, deci, că subvențiile trebuie să fie reduse și veți face acest lucru sau nu? Serio. Nu cred Domnule comisar. agricolă comună trebuie să aibă un buget consistent pentru că nu e vorba de bani care merg doar la uh, agricultori. Aici vorbim de alimentația Uniunii Europene de un sector, sectorul agroindustrial, care produce nu numai pentru piața comunitară, ci asigură și locuri de muncă și joacă un rol important în schimburile comerciale. Și așa cum am avut ocazia să discutăm în această dimineață, cred că acest buget se justifică atât prin menținerea capacității de producție a Uniunii Europene și, între paranteze, spun spre să nu fim în situația în care, renunțând la susținerea agriculturii, să ne dăm seama că am făcut o greșeală și să fie prea târziu. Costul pentru a reveni la situația pe care o avem acum riscă să fie mult prea ridicat. Și atunci cred că în continuare acest buget important pentru agricultură se justifică. Cred că avem toate argumentele. Va trebui să facem eforturi prin uh, modul cum vom reforma politica agricolă comună pentru a face cât mai clar și transparent uh, Uh, motivul pentru care uh, această agricultură trebuie să o susținem, dar eu cred că bugetul pentru politica agricolă comună trebuie să rămână în continuare consistent și cred că acolo unde putem discuta este să vedem în ce fel îl repartizăm mai bine între pilonul 1, între pilonul 2, încă o dată fără a, evita, uh, fără a pune în pericol veniturile agricultorilor. Bine. Mulțumesc. Trecem acum la runda a patra pentru că am respectat foarte bine timpul până acum. Avem chiar câteva minute din partea socialiștilor și democraților datorită domnului Tabagi. Deci, continuăm repede pentru a putea după aceea să dăm cuvântul și altor deputați. Are cuvântul domnul Sikierski. Domnule Sikierski, aveți cuvântul. Mufța przede stwierdził, że przeznaczamy duże sumy na Mulțumesc. Ați spus că alocăm resurse foarte importante politicii agricole comune și că agricultorii europeni încă nu ă, resimt stabilitatea care ar trebui să fie antrenată de aceste eforturi. Aceasta ar fi o primă problemă. Cea de-a doua problemă, ați vorbit de mecanisme moderne, contemporane, de piață. Ne-ați putea spune mai multe despre ele? Ar trebui oare plățile să fie legate de suprafața folosită pentru activitățile agricole sau să fie legate de uh, numărul de agricultori activi? În foarte multe state membre există multe exploatații agricole mici, ceea ce înseamnă că avem un număr mare de agricultori și o anumită situație în zonele rurale. Care ar fi mecanismele de sprijin și instrumentele pe care le-ați dezvolta pentru acest tip de sector agricol? Cum ați susține consolidarea situației acestor agricultori și cum ați facilita procesul în aceste state fără să se mărească dimensiunea exploatației? Da, sigur, poate că comisar. agricultorii uh, resimt stabilitatea care este oferită de politica agricolă uh, Uh, comună. Sunt anumite regiuni, cum e cazul probabil și a uh, statului membru din care veniți dumneavoastră, în care oricum în perioada următoare și nivelul plăților directe va crește pentru că uh, s-a mers de la un nivel mai jos, dar unde trebuie făcute probabil în paralel cu aceasta și efortul privind restructurarea, modernizarea agriculturilor. Și în acest punct de vedere, politica agricolă comună va oferi în continuare aceste Uh, mecanisme. Legat de mecanismele moderne uh, de piață, am avut ocazia să o spun, nu vreau să intru în mai multe detalii acum pentru că e vorba de elemente tehnice pe care va trebui să le găsim cu specialiștii, dar cred că uh, un mecanism, un fond de garantare care să asigure o stabilitate a veniturilor agricultorilor sau o intervenție în momentul în care veniturile agricultorilor sunt afectate în mod drastic, Uh, adaptat la diferite sectoare din agricultură poate să fie o soluție. Spuneam că sunt gata să analizez modalitatea în care uh, anumite tipuri de contractualizare în cadrul filierei pot răspunde și ele la uh, această stabilitate și a prețurilor, dar și a veniturilor agricultorilor. Vom vedea alte soluții pe care le putem găsi Cred că, deocamdată, faptul că există aceste preocupări și că mergem în aceste, în aceste direcții este un bun uh, punct de plecare. Legat de uh, fermele mici, de uh, gospodării, cu siguranță că prin uh, modul cum uh, ajutoarele financiare, plățile directe la hectar vor fi uh, distribuite, această categorie de agricultură va fi mai bine luată în considerare, dar în primul rând prin uh, pilonul 2 al politicii agricole comune, cred că putem găsi pentru regiuni specifice, pentru anumite categorii specifice de agricultori, putem găsi uh, uh, mecanisme specifice mai bine adaptate. Sigur că locurile de muncă, modul în care agricultura contribuie și la crearea sau la menținerea locurilor de muncă, este o idee pe care o am să o luăm în considerare. Va trebui să vedem care sunt mecanismele concrete prin care putem, care sunt indicatorii prin care putem evalua acest lucru. Știu că la, la comisie, în servicii, au mai fost făcute, au mai existat tendințe și în trecut de a introduce această, acest uh, element, însă până în momentul de față nu s-au putut identifica în mod uh, științific, să spun, modalități de, evalu- de evaluare a impactului unei astfel de măsuri. Okay. Sikierski. Domnul Sikierski. Ați uh, vorbit despre restructurare, despre modernizare, e adevărat, dar toate acestea costă și cred că trebuie să găsim și resursele necesare. În al doilea rând, ce am putea face pentru ca sistem, schema de plăți directe să fie mai uniformă, ținând cont în același timp de nevoile specifice ale agricultorilor care lucrează în domeniile în care producția pur și simplu nu este profitabilă și condițiile sunt grele. În cele din urmă, cum vedeți posibilitatea de a susține producția specializată, cum ar fi producția de tutun, care este uh, specifică uh, fermelor mai mici din anumite state? Comisario, Domnule comisar. Uh, da, deci plățile directe vor fi prin uh, criteriile pe care le vom uh, elabora pentru politica agricolă comună pe viitor, vor fi criterii care să asigure tendința spre o mai mare echitate. Deci aceasta, am spus-o, este în preocupările mele și este unul din elementele esențiale ale uh, să zicem, adaptării uh, pilonului 1. Uh, deci sper că în uh, această situație se vor regăsi și agricultorii de care vorbiți privind mai multă echitate. Sigur că acolo unde anumite tipuri de producții nu sunt rentabile există prin pilonul 2 uh, al politicii agricole comune, prin uh, măsurile care vizează investițiile pentru modernizare, există posibilitatea ca agricultorii să se adapteze sau să se orienteze spre tipuri de producții care sunt mai rentabile pe piață. Dar trebuie să ținem cont și de cererea de uh, piață și să orientăm mai mult agricultura spre cererea de piață. Legat de producțiile specializate de tutun, știți că aici există o reformă care a fost decisă care a fost discutată deja de câțiva ani de zile și cred că prin uh, uh modalitățile, prin marja de manevră pe care statele membre o au, prin articolul 68 al regulamentului privind plățile directe, se pot găsi soluții uh, tranzitorii pentru acest sector. Bine. Ora il turno di Mar Bun. Are cuvântul acum domnul Marc Tarabella. Domnule comisar desemnat, mi-a părut foarte rău în 2009 împreună cu producătorii de lactate care au trebuit să-și arunce producția pentru că nu au primit banii pentru ea. Aceasta este de adevăr o problemă de reglementării pieței care a fost deja evocată aici. Foarte trist este și pentru că vorbim de reglementarea viitoare, dar vorbim de aceasta și de reglementarea modernă, de contractări în aceste branșe, dar nu vrem să aplicăm măsura singură eficace, eficientă um, în ceea ce privește cotele, și statele și Comisia nu doresc să mai folosească cotele care au fost foarte bune timp de 25 de ani. Deci nu știu ce se va întâmpla după 2015. Vreau să știu, domnule comisar, dacă noile reguli veți întoarce și dumneavoastră spatele cotelor sau dacă vreți să convingeți statele membre să le folosească, bineînțeles, și colegii dumneavoastră din Comisie pentru ca ele să fie folosite. Și voi vorbi și de către, despre zahăr, care și el este pus altui regim, e vorba de decuplare aici, s-a vorbit de echitate însă vreți de asemenea să întoarceți spatele ajutoarelor decuplate pentru statele membre din zonele defavorizate? Euh, în ceea ce privește cotele de lapte, nu eu întorc spatele acestora. A avut loc o discuție cu statele membre în Consiliu și s-a luat o decizie în acest sens. Cred că faptul că s-a revenit, faptul că s-a revenit la acest mecanism ar destabiliza chiar agricultorii și piețele, pentru că s-a luat o decizie uh, s-a luat într-o, a mers într-o anumită direcție și cred că soluția nu este să ne întoarcem înapoi și să ne uităm la trecut, ci din contră să găsim o modalitate prin care eliminăm cotele și deschidem astfel oportunități pentru unii producători. Aceasta n-ar afecta regiuni cu probleme specifice. Pentru aceste regiuni cu probleme specifice în domeniul lactate, cred că trebuie să găsim instrumente potrivite. Și eu voi face tot posibilul pentru aceasta. Nu cred însă că în condițiile în care noi ne-am deschide piețele, inclusiv uh, piața europeană, bineînțeles, menținerea cotelor poate fi o soluție. Cotele răspund poate la o problemă de variație a, și fluctuația ofertei, dar nu la variația cererii. Aceasta a fost chiar situația în care ne-am regăsit mai de mult în momentul în care a scăzut cererea, chiar cu cotele nu am putut rezolva problema. Iată de ce cred eu că, de fapt, cotele nu sunt un mecanism adaptat, dar aceasta nu ne împiedică să găsim mecanisme care să ofere o stabilitate sectorului lactate, mai ales în ceea ce privește zonele mai puțin uh, favorizate, mai ales zonele defavorizate care depind de produsele lactate și de producția acestora. Iată, deci, în ceea ce privește controlul de sănătate al PAC, am încercat să găsim o soluție cu articolul 68, care ne permite să intervenim uh, foarte punctual. Cred că aceste elemente specifice și punctuale trebuie apoi regăsite pentru problema actuală. Înțeleg, într-adevăr, nevoia de soluții adaptate pentru unele regiuni, dar nu cred că trebuie să ne uităm uh, înapoi. Merci, monsieur le comisar. Mulțumesc, domnule comisar. O întrebare suplimentară. După cum v-am spus, vroiam să vă vorbesc și despre zahăr. Organizația Mondială a Comerțului a impus o modificare acum câțiva ani uh, și uh, până de atunci producția a fost foarte bună, de mii de tone în Europa, milioane de tone, dar din păcate nu se pot exporta decât 1.350.000 de tone, în timp ce piața mondială cere 7 milioane de tone de zahăr. Deci este o piață deficitară în acest domeniu. În timp ce uh, prețul mondial crește la 500 de euro și prețul uh, european este la 404 euro, nu permit, cred că fără nicio intervenție publică de restituire la export, transport de vreun fel, nu putem să găsim o soluție. Deci e vorba de o dereglementare care nu funcționează pe piață. Așa cum a spus dumneavoastră la început, este vorba de o problemă, o lacună a pieței și, domnule comisar, vreau să știu dacă dumneavoastră veți fi comisar pe 27 ianuarie dimineața, doriți să interveniți pe această problemă și, dacă da, în ce fel? De quelle manière, je pense qu'il faut voir... Euh, în ce măsură spune domnul comisar, trebuie să vedem care este marja de manevră care ne va fi acordată de către statele membre, de către Consiliu. Să vedem, de asemenea, în funcție de oportunitățile de pe piața mondială, care vor fi marjele de manevră pe care le vom avea atunci. Însă aceasta este o problemă pe care vă promit că o voi trata de pe 27 ianuarie dimineața dacă sunt confirmat comisar pentru ca să vă pot da un răspuns amplu. Cred că acest lucru merită să fie studiat mai în detaliu având în vedere marja de manevră pe care ne-o permite reforma pe care am decis-o deja. Trebuie deci să ținem cont de ceea ce putem face și ceea ce ne permite să facem acordul internațional. Însă nu pot în momentul de față să mă avânt mai departe pentru că am nevoie de detalii. Sper că înțelegeți. Președintele, mulțumesc. Domnule comisar, acum are cuvântul doamna Căstinger. Domnule Cioloș, ați spus că regiunile defavorizate, mai ales în regiunile montane, vre, doriți să le finanțați în continuare și să le susțineți prin pilonul 2. Puteți să asigurați o finanțare suficientă din acest pilon și considerați că, în general, interesele financiare ale PAC pot fi reprezentate în comisie și, dacă da, cum vreți să reprezentați aceste interese? Aceste interese? Mă interesează, de asemenea, dacă vreți să continuați politica în legătură cu regiunile montane sau dacă vreți să o luați pe căi noi în acest domeniu. Bine, comisar. Domnule comisar. Dacă pilonul 2 are o finanțare suficientă, așa cum vă spuneam, în momentul în care vom discuta de conținutul politicii agricole comune după 2013, deci în lunile următoare, în următorul an, vom avea posibilitatea și să măsurăm în funcție de ambițiile pe care ni le dăm pentru un pilon sau pentru altul, să măsurăm și modul în care asigurăm repartizarea bugetară. Deci, în momentul în care discutăm de viitorul politicii agricole comune, nimic nu ne mai împiedică să ne ținem la un anumit nivel de buget pentru pilonul 1 sau pentru pilonul 2. Deci, aici cred că trebuie să asigurăm un echilibru între nevoia de a asigura plățile directe și de a putea susține financiar ambițiile pe care le vom avea cu pilonul 2. Dar acest lucru se va face inclusiv în, uh, în discuție și în consultare cu dumneavoastră. Deci vom avea ocazia să discutăm. Cred că e important de reținut că avem această posibilitate. Puteți fi sigur că în cadrul Colegiului uh, Comisarilor, așa cum uh, v-am spus în această dimineață, voi veni cu toate argumentele pentru ca și colegii mei să înțeleagă de ce e important să menținem în continuare o politică agricolă comună și consistentă. Și această politică consistentă înseamnă, în primul rând, buget. Cred că avem o serie de argumente când am văzut pericolul la care este supusă aprovizionarea piețelor alimentare datorită fluctuațiilor mari de uh, prețuri, datorită problemelor care pot apărea pe piețele mondiale, cred că putem avea argumente pentru a susține un buget consistent și puteți fi siguri în acest punct de vedere că sunt conștient de responsabilitatea pe care o am. Legat de regiunile montane, regiunile defavorizate, cred că în continuare trebuie să avem o preocupare specifică pentru aceasta nu doar pentru a menține cu orice preț agricultura în aceste zone, dar mai ales pentru a găsi mijloace noi de a valorifica mai bine producția specifică care vine din astfel de regiuni. Și în această direcție am intenția să gândesc aceste măsuri specifice pentru regiunile montane, pentru regiunile defavorizate. Elizabeth. Mulțumesc, Elizabeth. Da, cred că ne-ați arătat până acum foarte bine că aveți o siguranță în ceea ce privește provocările viitoare, că sunteți gata să le abordați aceste provocări și vă felicit de prestația de până acum. Trebuie însă să nu uităm că, până la urmă, breasla noastră de agricultori este confruntată însă și cu probleme demografice de îmbătrânire. Care sunt măsurile pe care le considerați utile pentru a combate acest fenomen demografic și ce puteți să le oferiți tinerilor agricultori? Comisariu. Domnule comisar. Vedeți, este unul din motivele pentru care am spus că cred că politica de dezvoltare rurală trebuie să rămână în cadrul politicii agricole comune, pentru că acolo putem găsi soluții comune pentru cei care uh, locuiesc și care vor să activeze în mediul rural și agricultorii. Și cred că aici, din acest punct de vedere, lucrurile sunt uh, uh, legate putem dezvolta economia rurală în strânsă legătură cu agricultura și la fel dacă avem economie rurală dezvoltată și agricultorii pot să găsească oportunități de a rămâne și de a continua să lucreze în agricultură. Din acest punct de vedere, uh, problema instalării tinerilor este și o problemă specifică și există măsuri pe care am intenția să le continui în cadrul pilonului 2 a politicii agricole comune, dar când vorbesc de plățile directe, de sprijinul venitorilor agricultorilor, mă gândesc în primul rând la tineri agricultori, pentru că ei au nevoie de stabilitate și au nevoie de predictibilitate pentru a putea să-și facă investiții ca să-și modernizeze exploatațiile. Sunt conștient de lucrul ăsta pentru că e probleme cu care m-am confruntat și în România și înțeleg de ce această stabilitate și predictibilitate e necesară și faptul că avem uh, pilonul 1 uh, care asigură această uh, posibilitate și aici cred că și domnul Stefan Lefol mă va uh, înțelege de ce aceste plăți directe sunt necesare tocmai pentru a asigura această predictibilitate a veniturilor agricultorilor. Mulțumesc. Bine. Bun, acum are cuvântul domnul Garcia Perez. Doamna. Doamna comisario, he escuchado con, con agrado. Domnule comisar desemnat, M-am bucurat să vă aud că de mai multe ori în cadrul acestei aurieri v-ați referit la o ajustare financiară necesară pentru politica agricolă comună. Mă bucur de acest lucru și sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Dar sigur că trebuie să ne căutăm și alte instrumente pentru a ne ridica la înălțimea așteptărilor uh, și a problemelor cu care se confruntă agricultura în Uniunea Europeană. Există două elemente în lanțul valorilor cu o concentrare foarte mare. Procesarea, transformarea alimentelor și transportul. Când fermierii încearcă să obțină un, premiu, un preț minim, uh, intervine regulamentul privind concurența. Deci sunteți gata să revizuiți sau să reconfigurați această legislație în domeniul concurenței în care, pentru a permite producătorilor să uh, apese mai mult, să aibă un cuvânt mai greu de spus în uh, tarificare. Da, cred că am încercat să dau cât mai multe elemente privind modul în care o să-mi fac treaba în calitate de comisar la agricultură la concurență, știți că este un alt comisar și cu siguranță că îl, uh, că îl cunoașteți. Uh, cred că o colaborare strânsă care să permită să venim cu argumente specifice sectorului agricol și agroalimentar ne-ar putea ajuta să adaptăm regulile concurenței încă o dată nu pentru a împiedica piața să funcționeze, și pentru a asigura o ajustare a modului cum se repartizează valoarea adăugată pe filieră. Și cred încă o dată, vreau să întăresc acest lucru, aceasta se poate face odată încurajând negocierile, discuțiile în cadrul organizațiilor interprofesionale, deci a discuțiilor între actori uh, pe filieră și dacă aici ajungem la concluzia că sunt anumite derogări care Uh, odată obținute și aplicate, pot să ajute la o mai echitabilă repartizare a valorii adăugate, fără a afecta în mod uh, definitiv un act, o categorie sau alta de actori pe filieră, în această situație sigur că sunt uh, în măsură să discut cu colegii de la concurență, să vedem în ce măsură putem adapta aceste reguli. Dar Trebuie să fim conștienți că există niște norme pe care împreună, în cadrul pieței comune, le-am decis privind funcționarea pieței, însă, pe de altă parte, trebuie să găsim adaptări, așa cum am făcut-o și în alte situații, mă gândesc în primul rând la sectorul legume-fructe, să găsim adaptări care să ne permită să asigurăm o mai bună funcționare a pieței. Și aici sunt gata să apăr aceste argumente atunci când ele există. Bine. Garcia. Mulțumesc. Doamna Garcia Perez nu dorește să pună o întrebare suplimentară, atunci îi dau cuvântul domnului Mato. Señor comisario, usted ha dicho hoy que hay que Stimate domnule președinte, stimate domnule comisar, ați spus astăzi că trebuie garantate veniturile agricultorilor. Știți însă foarte bine, ca și mine, că în momentul de față lucrurile sunt destul de dificile, mai ales pentru agricultura în regiunile ultraperiferice. De exemplu, industria textilă este foarte afectată în aceste regiuni care, unde este foarte importantă, este chiar în pericol, aș spune. Mi-ar place să aud ceva despre instrumentele pe care le considerați necesare pentru a îmbunătăți durabilitatea exploatațiilor agricole în aceste regiuni și în alte regiuni problematice. Una dintre probleme este extrem de importantă în acest context și anume bananele. Acordurile între Uniunea Europeană și statele producătoare sunt foarte importante, cele 176 de state care în Trebuie spus că um, foarte multe milioane de euro se pierd în acest context. Cum vreți să um, garantați compensațiile pentru producători, având în vedere defavorizării care sunt supuși în acest acord? Da, pentru regiunile ultraperiferice știți că există un program, mă refer la programul POSEI, care le este uh, adresat. În uh, perioada următoare vom avea ocazia, pe baza unui raport de evaluare a situației, să luăm în discuție uh, acest program și uh, sigur că voi fi deschis să găsim uh, în, limite, în limitele posibile ajustările necesare, pentru că cred că uh, avem nevoie să menținem agricultura în aceste, în aceste regiuni. Legat de uh, banane, cred că sunteți de acord cu mine că acest uh, acord uh, este un lucru bun pentru Uniunea Europeană, pentru că de atâția ani de zile avem conflicte pe această temă și cred că acest acord ne va ajuta inclusiv în uh, modalitatea în care vom negocia acordul multilateral uh, la nivelul uh, Organizației Mondiale a Comerțului. Există deja compensații și uh, fiind la curent cu această problemă specifică, cu siguranță știți, există compensații uh, consistente pentru producătorii de uh, banane uh, care au fost deja uh, prevăzute. Așa cum vă spuneam, vom discuta despre programul uh, POZEI și trebuie să vedem care sunt marjele care ne permit eventuale ajustori, dacă va fi cazul și dacă acestea se justifică. Altă domnule O întrebare suplimentară, vă rog. Da, domnule comisar, acest acord este cu siguranță un acord foarte bun pentru Uniunea Europeană, dar nu pentru producătorii europeni. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Bineînțeles că ar fi bine să vă angajați foarte clar în ceea ce privește felul în care vreți să protejați producătorii pe viitor, mai ales în acest domeniu. Pentru că să nu uităm care sunt consecințele economice, sociale, de mediu unei uh, a unei, ale unei pierderi în cultura bananelor. Pierderi pentru agricultori nu este vorba numai de insulele Canare, ci e vorba și de alte regiuni ultraperiferice. Aș vrea deci să ne spuneți dacă puteți să garantați venitul agricultorilor în uh, care au probleme în acest domeniu. Acest lucru depinde de dumneavoastră. Bineînțeles că există compensații care s-au plătit deja, de exemplu pentru țările ACP sau pentru țări din America Latină însă venitul agricultorilor comunitari nu este garantat, nici măcar al celor care produc banane. Da, dacă nu mă înșel, și pentru agricultorii comunitari există sume semnificative care sunt deja acordate, dacă nu mă înșel, e vorba de peste 250 de milioane de euro pe an uh, pentru programul POSEI. V-am spus, sunt conștient de problemele uh, care pot apare, probleme specifice, pe baza raportului care va fi prezentat când vom discuta uh, viitorul programului POZEI, sunt deschis să vedem care sunt limitele ajustărilor uh, posibile. Deci sunt deschis, dar nu pot să dau uh, acum cifre, pentru că cred că trebuie să vedem uh, trebuie să vedem în primul rând argumentele și rezultatele analizelor. Dar sunt conștient de această problemă, știu că există sume semnificative care sunt deja acordate acestor uh, țări și va trebui să vedem care este marja de manevră pe care o avem pe viitor și dacă ea se justifică în primul rând. Bine, comisar. Mulțumesc, domnule comisar. Are cuvântul acum domnul, doamna Rodust. Stimate domnule Cioloș, bine ați venit în Parlamentul European, în comisia noastră, ați răspuns deja la foarte multe întrebări și când ajungi la finalul unei runde de întrebări e foarte greu să mai găsești o temă nouă pentru ca să pui o întrebare, dar eu totuși am reușit să găsesc o temă nouă. Și anume, producția de bunuri publice este unul din motivele pentru care se spune că este nevoie în continuare de PAC. Pe lângă producția de alimente, agricultura preia și alte sarcini importante pentru bunăstarea societății în general, cum ar fi, de exemplu, conservarea um, peisajelor naturale, biodiversitatea, asigurarea calității apelor și protecția solului. Toate aceste bunuri publice, ca să le spunem așa, trebuie să fie și ele recompensate într-un fel, trebuie deci să fie încurajați agricultorii să lucreze în sensul uh, prezervării acestor bunuri. Cum vreți să vă asigurați că agricultorii să aibă grijă de aceste bunuri, să preia această sarcină și cum vă imaginați recompensarea lor pentru în sensul acestor bunuri care fac parte din agricultură? Mulțumesc, doamnă Rodus. Cum uh, probabil e dificil uh, să găsești uh, întrebări noi, e dificil și pentru mine să găsești răspunsuri noi, dar uh, mă bucur că m-a ajutat în această uh, direcție. Eh, pentru că, efectiv, legat de bunurile publice, eh, n-am discutat încă prea mult, chiar dacă am spus că, dincolo de producția alimentară, sunt conștient că este un element esențial pe care politica agricolă comună trebuie să-l stimuleze. Mă bucur, după cum probabil știți, să constat că o mare parte din eh, statele membre au alocat sume importante pentru măsurile de agromediu în cadrul pilonului 2 al politicii agricole comune și cred că Uh, efectiv acolo este locul pentru a uh, găsi mecanismele care să încurajeze agricultorii să producă aceste bunuri publice. Deci există deja uh, anumite norme și reguli care sunt legate de plățile directe, măsurile de cross-compliance și cred că e important să le continuăm, dar în primul rând cred că prin pilonul 2 putem încuraja inovarea și mai ales încuraja pe acei agricultori care vin cu Uh, propuneri noi legate de uh, peisaje, de biodiversitate, de atâtea elemente care sunt importante. Deci, în continuare, aceste elemente vor avea uh, un rol important, vom acorda un rol important în pilonul 2 și vom adăuga inclusiv elemente legate de uh, schimbările climatice, de modul cum să adaptăm tehnologiile de producție ale agricultorilor la uh, rezolvarea unor probleme legate de schimbările climatice. Și aici știu că există inovări în rândul agricultorilor și uh, Jose Bove uh, specifica acest lucru și cred că astfel de inovații trebuie încurajate și apoi, prin modalitățile pe care le avem, să le răspândim uh, într-un mod cât mai larg în Europa. Dar puteți fi sigură că va fi una din preocupările pentru pilonul 2. Ja, vielen Dank für diese... Mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Este clar că trebuie să ne gândim la pilonul al doilea când vorbim de aceste subiecte, dar ascultându-vă foarte atent în ultimele două ore, avem foarte multe lucruri care intră în pilonul 2. Și mă întreb uh, cum o să facem cu 11% din buget să abordăm toate aceste teme pe care le-am menționat la, buget, la pilonul 2. Întrebarea mea este următoarea. Vă veți implica pentru ca bugetul pilonului 2 să fie sporit? Sigur, cred că atunci când am spus că uh, trebuie să avem un buget care să fie pe măsura ambițiilor pe care le uh, avem, e normal să solicit un buget care să fie în raport cu ambițiile pe care ni le propunem. Uh, pentru acest lucru vor fi discuții și cu statele membre, vor fi discuții și cu dumneavoastră și cred că împreună va trebui să găsim uh, Uh, un echilibru între posibilitățile pe care le avem din punct de vedere bugetar și ambițiile pe care ni le oferim. Sigur că sunt multe lucruri în, uh, în uh, pilonul 2, dar asta arată tocmai că se justifică un buget pentru politica agricolă consistent și sper să fim în măsură să convingem și statele membre, să-i conving și pe ceilalți colegi că e nevoie de un buget consistent. Și eu sunt conștient de faptul că împreună în cadrul colegiului va trebui să găsim un echilibru între diferite sectoare, dar cred că rolul meu va fi, și o să încerc să-l joc cât mai bine, rolul meu va fi să vin cu argumente care să justifice de ce avem nevoie de politică agricolă comună și mă bucur că mă ajutați inclusiv prin întrebările pe care le uh, puneți. Bine. Mulțumesc. Doamna Nedelceva are cuvântul acum. Maria Nedelceva. Doamna Maria Nedelceva. Te sie. E în sală, da, vă rog. Din Cioloș, vașată ideea să spravedliu răspăr... Bună ziua, domnule Cioloș. които сега съществуват и какво ще предприемате за общо единен европейски подход. E o problemă tehnică, din păcate. Da, acum funcționează, nu mai e nicio problemă. Funcționează traducerea, da? Funcționează. Puteți reîncepe, spune președintele. Dacă doriți, pot să vorbesc în limba franceză, însă și în limba mea maternă, în limba bulgară. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Această idee de care vorbeați de a repartiza mai bine, în mod echitabil, plățile directe între statele membre și între regiuni, mi-a atras atenția. Ne-ați uh, explicat care este viziunea dumneavoastră, ne-ați prezentat ideile dumneavoastră pe această temă. Aș dori să vă rog să ne spuneți care este calendarul pe care îl aveți în vedere și aș dori să vă întreb dacă veți putea repartiza fondurile în mod obiectiv. Considerați că în anumite domenii sau pentru anumite produse am putea păstra vechiul sistem de ajutoare, de exemplu, ajutoarele pentru producătorii de tutun. E vorba mai ales de produsele sensibile. Mulțumesc. Da, deci eh, legat de uh, calendar, intenția mea este în primul rând să organizăm o consultare publică. Uh, tocmai de asta vă spuneam că nu vreau să-mi fixez uh, idei pentru că vreau să și ascult. Am uh, principiile pe care vreau să mergem, dar cred că această consultare publică este importantă și apoi, sigur, discuția cu uh, Parlamentul European, cu statele membre. Deci, în cursul acestui an, intenția este de a lansa această consultare uh, și obiectivul meu ar fi, în măsura în care acest lucru va fi posibil și în cadrul colegiului, ca până la sfârșitul anului să venim cu o comunicare, înainte de a veni cu textele legislative, cu o comunicare a Comisiei care să dea orientările generale privind uh, uh politica agricolă comună pentru după 2013. Iar apoi, în uh, cursul anului viitor, să venim cu textele legislative. Sigur că acest calendar va depinde și de uh, calendarul privind perspectivele bugetare, pentru că e important să legăm, așa cum spuneam și înainte, uh, ambițiile pe care ni le dăm și de uh, posibilitățile financiare. Deci cu această rezervă, acesta este calendarul pe care l-am în vedere și oricum știu că aceasta este probabil și preocuparea dumneavoastră ca parlamentari. Uh, din câte am înțeles până atunci va exista un raport prezentat de Parlament pe viziunea privind politica agricolă comună, deci vom avea ocazia să discutăm uh, și pe acest Parlament. Știu că domnul Lyon uh, este raportor uh, pe acest domeniu, dacă nu mă înșel. Legat de repartizarea obiectivă și de produsele sensibile, cum vă spuneam, pentru tutun există o reformă care a fost decisă deja de mult, din 2004, dacă nu mă înșel, a existat o perioadă de tranziție, au existat și există pentru statele membre inclusiv posibilități de a adapta un anumit sprijin specific pentru acest sector, dar dacă vorbim strict de tutun și specific de tutun, Cred că trebuie să ținem cont și să fim coerenți și cu așteptările contribuabilului european vis-a-vis -vis de acest uh, produs specific și cred că știți la, la ce mă refer. Însă, încă o dată insist, faptul că statele membre au deja posibilitatea, marja de manevră de a orienta ajutoare specifice pentru acest uh, sector. Maria, voi extra question? Mulțumesc, Maria. Mai e o întrebare suplimentară? Aș dori să vă adresez o întrebare suplimentară. În discursul dumneavoastră de introducere, ați insistat pe diferențele dintre regiunile europene. Și spuneați că politica agricolă în viitor ar trebui să țină cont de toate aceste diferențe. Însă, în anumite state membre, în prezent, costurile de producție sunt foarte diferite, sunt foarte ridicate, având în vedere condițiile climatice. Cum am putea, pentru a avea o producție și mai bună, cum am putea să ținem cont de uh, specificitatea unor țări, de exemplu a țărilor nordice, pentru bugetul de după 2013? Și cum am putea, pe de o parte, să găsim soluții unor probleme specifice pentru anumite regiuni din Europa și în același timp să garantăm interesele tuturor la nivel european. Da, există diferențe între regiuni și aceste diferențe sunt luate în considerare inclusiv în momentul de față, cel puțin prin anumite măsuri specifice din uh, uh politica de dezvoltare rurală care se adresează în mod specific unor astfel de uh, regiuni. Uh, când am spus că trebuie să tindem spre o echitate și în cadrul plăților directe, uh, vorbeam de această tendință, ținând cont și de faptul că, probabil, pentru anumite regiuni va trebui să avem anumite elemente specifice de uh, abordare și de calcul a plăților, tocmai pentru a integra această specificitate. Acolo unde productivitatea este afectată de uh, condițiile climatice, în ideea de a avea o repartizare cât mai echilibrată pe teritoriul Uniunii Europene a Agriculturii. Deci, în acest fel, prin modul în care vom uh, gândi criteriile de repartizare a uh, plăților directe, pe de-o parte, și mai ales prin uh, instrumentele specifice pe care le avem la dispoziție în cadrul politicii de dezvoltare rurală, cred că vom putea găsi soluții pentru a ține cont de aceste specificități. Bine, adesso il turno de Are cuvântul acum doamna Dăncilă. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Cioloș, ce măsuri specifice aveți în vedere pentru a reduce decalajul existent între noile și vechile state membre, pentru atenuarea dificultăților acestora în a dezvolta o agricultură competitivă care să facă față pe piața europeană și mondială, și care în același timp să prevină migrația populației rurale spre zonele urbane, generând astfel dezechilibre demografice. Da, doamna Dăncil, așa cum am, uh, am spus-o, uh, pentru perioada de după 2013 vom avea la dispoziție uh, elemente, criterii care să ne permită să asigurăm, să pornim deja de la o bază uh, nouă privind uh, criteriile de repartizare a ajutoarelor și uh, în această perspectivă să luăm în considerare uh, ceea ce a spus. Sigur, în noile state membre, inclusiv în România, suntem încă în fază de creșterea nivelului subvențiilor, dar cred că vom avea posibilitatea în cursul acestui an, anul viitor, să rezolvăm această problemă prin criteriile pe care le vom propune de repartizare a ajutoarelor. Pe de altă parte, pentru a evita migrația populației de la sat uh, spre oraș, avem și mijloacele privind programul de dezvoltare rurală și aici România are o uh, sumă consistentă în programul de dezvoltare rurală și cred că și aici pot fi găsite modalități specifice. Deci vor rămâne plățile directe care uh, vor fi repartizate pe baze mult mai echitabile decât până acum, renunțând la uh, criteriile istorice, care sigur n-au fost favorabile noilor state membre, pentru că nu aveau baze istorică a sprijinului financiar, dar cred că va trebui, la nivel național, găsit o combinare bună între oportunitățile oferite de aceste plăți directe, dar și mai ales cele oferite de programele de restructurare și de modernizare a agriculturii. Rinunci? Rinuncia domnule. Doamna Dăncilă renunță la întrebarea suplimentară, deci trecem la domnul Gladfelder. Köszönöm szépen. Biztos a végén val... Mulțumesc. E foarte dificil, într-adevăr, să mai vii cu o întrebare nouă acum la sfârșit, pentru că s-au pus foarte multe întrebări care sunt toate pertinente. Dar, într-adevăr, putem să evaluăm lucrurile având în vedere răspunsurile dumneavoastră. Mi-a plăcut foarte mult să vă aud vorbind despre consolidarea valorilor PAC și că sunteți împotriva renaționalizării PAC. Și mă bucur foarte mult, de asemenea, că am auzit că veți face eforturi pentru a proteja agricultorii europeni în fața țărilor terțe și agricultorilor din țările terțe, mai ales având în vedere problemele de mediu și de bunăstare a animalelor. Care sunt măsurile concrete pe care vreți să le luați? Aceasta este întrebarea mea pentru a face investiții pentru economisirea de energie în domeniul uh, agriculturii și uh, pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon în producerea alimentelor. Da, uh, deci măsuri de investiții pentru economia de energie, cred că aici ne putem referi în primul rând la Uh, modernizarea unor tehnologii uh, agricole și acest lucru cred că poate să fie făcut prin uh, programele naționale de dezvoltare rurală, prin fondurile care vin în, în pilonul 2. Deci, din acest punct de vedere, avem odată modalitățile de a încuraja tehnologii moderne, tehnologii adaptate care să includă și uh, uh, economiile de energie există, din câte știu, preocupări inclusiv la nivelul programelor de cercetare pentru a identifica astfel de noi tehnologii și aici, așa cum spuneam și înainte, cred că într-o strânsă colaborare cu uh, colegii de la Departamentul de Cercetare din uh, Comisia Europeană putem vedea modalitățile prin care să asigurăm un transfer al astfel acestor tehnologii uh, cât mai rapid în practică, încurajând agricultorii să le, să le aplice. Cred totodată că prin modalitățile prin care vom gândi și uh, anumite susținere financiară a unor bunuri publice din care uh, și uh, economia de energie, emisia de carbon uh, face parte, uh, cred că și prin această modalitate vom putea încuraja agricultorii care vin cu astfel de uh, idei și de soluții. Uh, sigur, e, e greu să să venim cu un mecanism specific la nivel european, pentru că astfel de soluții sunt adaptate tipului de agricultură la nivel local. Și atunci cred că e important ca noi să avem mecanismele pentru că acolo unde există astfel de tendințe, ele să fie remunerate și agricultorul să nu renunțe la astfel de uh, tehnologii care duc și la economia de energie, numai pentru faptul că nu sunt competitivi. Deci de asta cred că anumite plăți compensatorii care se pot face în cadrul măsurilor de agromediu pot să fie o soluție și pentru aceasta. Köszönöm szépen a válaszát. A... Mulțumesc. Támogat, amelyek kevésbé lent. Multe, mulți actori sunt în favoarea unor uh, măsuri de economisire a energiei. De exemplu, în Ungaria nu există niciun singur uh, cent de euro nu poate fi folosit din uh, pilonul al doilea pentru reducerile emisiilor de dioxid de carbon. Deci, eh, poate că ar trebui să aveți grijă la toate statele membre să se impună programe care să fie relevante și cu adevărat să folosească bani din acest pilon. De asemenea, trebuie să ne gândim și la noile eh, regulamente, pentru că orice regulament care va îngreuna viața agriculturii, de exemplu, condițiile minime pentru bunăstarea animalelor sau alte condiționalități de mediu, ar putea să deterioreze eficiența energetică a agriculturii și ar putea, în schimb, să sporească folosirea energiei pe unitate în agricultură și să sporească emisiile de CO2. Cum ați putea aborda această contradicție? Legat de uh, accesibilitatea pilonului 2, uh, aici sigur că statele membre au o anumită marjă de libertate în a-și alege prioritățile uh, la nivel uh, specific național sau uh, regional. Uh, vom avea în vedere pentru perioada după 2013 ca în regulamentul, inclusiv prin programul de dezvoltare rurală, eventual să fim mai precizi din acest punct de vedere, pentru că este unul din elementele uh, centrale ale politicii agricole comune și aceasta privind reducerea emisiilor de carbon. Cred că trebuie să contribuim la acest lucru. Uh, legat de regulamente mai simple de uh, contradicții între bunăstarea animalelor, consumul de energie. Cred că și aici trebuie să găsim un echilibru pentru că bunăstarea animalelor este unul din criteriile asumate deja de Uniunea Europeană ca norme privind modul în care se face agricultură în, uh, în uh, Uniunea Europeană. Dar, sigur, în modul în care uh, discutăm uh, Uh, restricțiile care sunt puse din acest punct de vedere, probabil că va trebui să avem în vedere și acest balans cu consumul de energie. Uh, însă, cred, pe de altă parte, că nu trebuie să renunțăm la aceste valori pe care le avem deja și din care bunăstarea animalelor face parte. Și cred că uh, doamna Paulsen nu, nu mă va contrazice din acest punct de vedere. Mulțumesc. Molto bene. E adesso... Vă mulțumesc și acum are cuvântul domnul Giovanni Lavia. Grazie Presidente. Eh, candidato comisario, in primo luogo volevo ringraziare... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar desemnat. Aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru tot ce ați spus în această dimineață. Cred că ne-ați furnizat o serie de elemente care, fără nicio indoreală, sunt foarte interesante pentru membrii comisiei noastre. Aș dori să vă spun că la alte audi audieri, mă gândesc la audierea pentru bugete, nu s-a spus nimic în legătură cu eventuală reducere a bugetului agriculturii. Ori dumneavoastră ați deselenit terenul spun, mai ales în ce privește acest non-paper care ne îngrijorează pe toți. Și acum ajung la întrebare. Știți că, din punct de vedere comunitar, Există diverse niveluri de susținere. Sigur că acest lucru nu este valabil pentru toate domeniile. S-a vorbit despre sectorul fructelor și a legumelor, care are o influență de 16%, dar care nu primește decât 4% din ajutoare. Deci, în ceea ce privește acest sector, mai ales în uh, perspectiva agriculturii din jurul Mării Mediterane, care va fi atitudinea dumneavoastră și cum o veți susține față de celelalte produse? Sigur că dacă am ține cont de ponderea fiecărui sector și am pune sprijinul financiar în direct raport cu uh, aceasta, probabil că ar fi multe sectoare în care am avea probleme. Deci de aceea cred că și pentru sectorul uh, legume-fructe trebuie să vedem dincolo de nivelul sprijinului financiar uh, care este alocat, uh, trebuie să vedem mai ales cum putem găsi mecanismele specifice care să asigure uh, echilibru pe piață în acest sector specific. Și aici cred că reforma uh, Uh, sectorul legume-fructe care a fost uh, făcută uh, de curând oferă, oferă mecanisme din această perspectivă. Apoi, sigur, când vom vorbi, și aici sunt, este o alocare financiară destul de consistentă care este acum acordată pe pachete naționale statelor membre care au o marjă de manevră destul de largă dintr-un pachet de măsuri să vină cu măsuri specifice. Sigur, când vom discuta de, de plățile directe, încă o dată, toate aceste probleme pot fi luate în considerare, dar vă dați seama că eu va trebui să joc un echilibru între, uh, sau eu în calitate de comisar, când voi face propunerile, să joc un echilibru între mai multe uh, sectoare și cred că trebuie să ținem cont, în primul rând, uh, sigur, nu atât de ponderea Uh, sectorului, cât mai ales de specificitatea problemelor. Așa cum și pentru sectorul legume-fructe avem anumite măsuri specifice pe care nu le avem pentru alte uh, sectoare, că așa va trebui să vedem uh, cum realizăm acest echilibru. Sigur, nu vă pot propune că va fi o anumită sumă pentru sectorul legume-fructe, pentru că trebuie să gândim acest lucru într-un ansamblu. Însă, încă o dată, insist pe faptul că cred că e important să avem, în primul rând, mecanisme specifice care să răspundă problemelor specifice ale sectorului. Abbiamo sentito... Întrebări suplimentare. Da, am auzit în decursul audierii că v-ați referit de mai multe ori în ceea ce privește intervențiile pe piață la un model analog la cel care se aplică astăzi pentru legume și fructe. Cum vă gândiți dumneavoastră în ceea ce privește uh, organizațiile de producători, asociațiile de producători și organizațiile care plătesc 4,1% uh, din producție, cum vă gândiți că puteți să le acordați un ajutor pentru intervențiile pe piață? Aveți deja o experiență în acest domeniu și acest lucru ne permite să înțelegem mecanismul acesta va trebui să fie ajustat, bănuiesc. Așadar, înțeleg și înțeleg bine chiar că aveți intenția să aplicați această schemă și la alte sectoare. Văd această propunere într-o manieră pozitivă, dar cred că trebuie să luăm în considerare și experiențele care există până acum și să vedem dacă mecanismul acesta poate fi ajustat pentru a fi adaptat mai bine la obiectivele de reechilibrare ale pieței. Aceste uh, mecanisme specifice pentru sectorul legume-fructe sunt de dată recentă. Ele au fost uh, uh, au început să fie puse în aplicare abia de un an, dacă nu mă înșel. Deci cred că e destul de, e încă prea devreme ca să tragem concluzii vis-a-vis -vis de eficacitatea, de modul cum aceste mecanisme pot să fie corectate, ajustate. Însă știu că există în vedere și Uh, o anumită analiză de etapă, vom vedea modul cum uh, această reformă pe care am decis-o se aplică, ce rezultate dă și bineînțeles că, la fel ca și în alte sectoare, voi fi deschis să analizăm, după ce facem această analiză, după ce avem deja o experiență suficient de lungă ca să putem trage concluzii, să vedem în ce fel uh, ea trebuie ajustată. Oricum, cred că ceea ce s-a făcut pe sectorul legume-fructe este un punct de plecare bun, așa cum spuneam, și pentru alte sectoare. Vă mulțumesc, domnule comisar. Doamna McGuinness are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar desemnat. Trei comentarii din partea mea. Aș vrea, în primul rând, să vă felicit pentru felul în care ați vorbit despre securitatea alimentară, pentru că Parlamentul a analizat această problemă și ați avut un răspuns foarte puternic în acest sens. De asemenea, sper că dumneavoastră, care sper că veți fi ratificat în această funcție, vă veți concentra pe um, securitatea alimentară nu numai când cresc prețurile pentru consumatori, ci și pentru când cad prețurile pentru producători. În al doilea rând, aș vrea să vă lansez un apel să colaborați cu, uh, comisia, cu Direcția Generală de Concurență pentru a putea rezolva dezechilibrele care există și dacă puteți să colaborați și cu doamna comisar din partea Irlandei pentru ca să rezolvați și problema organismelor modificate genetic. În ceea ce privește bugetul, vom avea discuții foarte dificile în acest domeniu. Aș vrea să vă rog să-mi dați un răspuns franc în acest domeniu. Redistribuirea se va întâmpla între statele membre, între regiunile statelor membre și între agricultori. Cum vreți să abordați câștigătorii și perdanții acestei repartizări și cum vedeți uh, schimbările în uh, perioada de referință? Vreți să păstrați referința istorică sau poate vreți să găsiți alt model? Vă rog. Da, o să vă răspund și eu uh, franc sau cât de franc pot în momentul de față. Deci am spus referința istorică nu cred că mai este uh, uh, o soluție pentru viitor. Tocmai pentru că avem această diversitate mai mare pe care trebuie să o luăm în considerare și avem aceste probleme specifice la care trebuie să răspundem. Cred că la fel cum nu trebuie să ne întoarcem în trecut pentru anumite mecanisme de gestiune a pieței care blocau funcționarea pieței, la fel și referința istorică trebuie să rămână uh, istoriei. Cred că avem acum posibilitatea să gândim elemente noi. Care vor fi exact uh, sumele repartizate între state membre, între regiuni și agricultori cred că vă dați seama că nu pot să o spun în momentul de față, nu pentru că n-aș vrea, pentru că sunt conștient că acest lucru va fi rezultatul unor discuții. Noi ce vom putea face la comisie va fi să gândim uh, criterii care să fie cât mai echilibrate, să răspundă unor probleme specifice. Ați văzut, cred că și astăzi, câte probleme specifice pot să apară din diferite regiuni, diferite state membre, diferite sectoare. Dar uh, ceea ce cred că este important este că, de acum, dat fiind faptul că uh, am intrat pe uh, codecizie, eu țin foarte mult la acest lucru și vom avea posibilitatea să discutăm inclusiv despre acest lucru, inclusiv împreună cu dumneavoastră. De asta am spus că apreciez competența care există aici, legătura pe care dumneavoastră aveți cu teritoriul și cred că împreună vom putea găsi soluții, pentru că trebuie să găsim o soluție echilibrată pentru o Europa diversă. Molto bene. Mulțumesc, doamna McGuinness. Poate e o întrebare ciudată, dar nu știu care este gustul dumneavoastră la muzică, domnule comisar, dacă vă plac Beatles și sau dacă vă place Paul McCartney mai ales. Pot să vă întreb dacă veți uh, apăra producătorii animalieri din Europa uh, pe, în sensul campaniilor pe care le face Paul McCartney și alții ca el și veți putea da o garanție Parlamentului European că veți mai degrabă veți împiedica acest tip de idee pentru ca să luăm în fine o poziție clară la nivel european, pentru că câteodată cred că există idei care derapează și pe care noi trebuie să le frânăm. Da, da cred că, cred că la, la uh, sigur că îmi place inclusiv muzica lui Paul McCartney. Sigur că fiecare are dreptul să, uh, să gândească și probabil că are propriile valori pentru acest lucru. Nu vreau să comentez, uh, uh, pentru că respect valorile fiecărui individ, însă legat de ceea ce spuneați, cred că poziția politică cea mai eficientă poate să o ia la astfel de chestiuni, în primul rând Parlamentul. Eu, sigur, în calitatea de uh, comisar pentru agricultură, uh, voi face eforturi pentru a veni cu uh, idei, cu propuneri care să fie cât mai echilibrate și care să țină cont, așa cum spuneam, de uh, a oferi posibilitatea agricultorilor să-și valorifice producțiile. Restul, până la urmă, e și alegerea noastră a fiecăruia ca individ, o alegere personală și aici cred că o să-mi permiteți să nu comentez mai mult. Bine. Eh, adesso abbiamo... Mulțumesc. Am terminat acum cel de-al 10 la tur, cel de-al 10 rundă de întrebări care erau programate. Și acum voi mai da cuvântul câtorva deputați, pentru că grupul socialist a economisit minute pe care poate să le folosească acum și așa s-a întâmplat și cu grupul ALDE. Deci îi voi da cuvântul acum domnului Olenici Zac. Mulțumesc, domnule comisar desemnat. Aș dori să mă întorc la dezvoltarea zonelor rurale. Cred că trebuie să ne dăm cu toții seama, mai ales noi care suntem foști miniștri de agricultură din noile state membre, că foarte mulți din banii din aceste programe sunt destinați direct pentru agricultori, ca ei să-și amelioreze activitatea și profitabilitatea. Și în foarte multe exploatații aceasta este principala sursă de finanțare ca să rămână pe linia de plutire. Și am o întrebare aici pentru dumneavoastră. Nu credeți că ar trebui să se facă ordine aici și ceea ce ține de producție să fie dat agricultorilor ca subvenție directă? Direct agricultorilor, direct la exploatații și astfel să se consolideze o activitate care deocamdată s-a oprit la țară, și anume dezvoltarea zonelor rurale, susținerea pe pentru persoanele care trăiesc acolo, pentru uh, că trebuie să le oferim și servicii publice de mai mare calitate. Cred că e o mare problemă că nu există acces la infrastructura modernă la țară. Fie că e vorba de educație, de sănătate, de uh, facilități sportive sau culturale sau altceva. E foarte important și cred că aceasta trebuie să fie o prioritate în programul de dezvoltare a zonelor rurale și cred că trebuie să fie foarte, alt, foarte diferit gestionată. Sigur, eu vă înțeleg, uh, vă înțeleg uh, poziția uh, știind că veniți dintr-un stat membru din Europa de Est cu anumite probleme specifice în calitatea mea de comisar, trebuie să țin cont de diversitatea uh, problemelor în Uniunea Europeană. Avem zone în care numărul agricultorilor este mult mai mic în mediul rural decât în Polonia, de exemplu, și unde e important ca dincolo de activitatea agricolă să fie menținută și uh, alte activități economice în spațiul rural. Însă, tocmai de asta există marja de manevră acordată statelor membre prin programele de dezvoltare rurală uh, elaborate la nivel național, în unele cazuri chiar la nivel regional, pentru a ne adapta unor astfel de specificități. Pentru că ceea ce înțeleg din ce spuneți dumneavoastră este nevoia de a face o mai bună repartizare a alocării fondurilor pentru anumite tipuri de investiții, anumite tipuri de activități de care să beneficieze mai mult uh, agricultorii. Aici Polonia are această posibilitate ca stat membru când își elaborează programul să pună accentul mai mult pe anumite priorități. Cred că ce e important din perspectiva Comisiei este să ofere mecanismele de care avem nevoie pentru ca statele membre să poată să-și elaboreze programe uh, specifice. Și din acest punct de vedere, în măsura în care considerați că sunt și alte idei cu care putem veni în cadrul regulamentului privind politica de dezvoltare rurală, în perspectiva uh, reformei pe care o pregătim pentru nou regulament, sunt deschis să aflu care ar fi alte propuneri care să dea încă o dată marja de manevră necesară statelor membre pentru a se uh, adapta la situații uh, specifice, cum e cazul în Polonia. Grazie, comisar. Mulțumesc, domnule comisar. Un minut, domnul Paulsen. Herr ordförande, jag Mulțumesc. Problema Problemă tehnică, îmi pare rău. Nu e interpretare. working? Ok, Okay, please, eh, Bolson. Okay. herr ordförande, herr blivande kommissionär och medlemmar. Stimate domnule comisar, eu cred și, de fapt, sunt absolut de acord să încercăm să purtăm o astfel de discuție încerc, înțelegând că trebuie să menținem bugetul pe care îl avem acum. Dar, în ceea ce privește restul Europei, putem vorbi de o adevărată criză. Eu aș vrea să știu dacă există o idee clară în comisie despre felul în care s-ar putea menține situația actuală în agricultură cu un buget redus. Eu nu știu cum se poate face acest lucru în agricultură. Nu știu, uh, o să vedem uh, care este ideea, abordarea colegiului Comisiei în discuțiile care vor veni. Încă comisia, această comisie încă uh, nu este instalată. Așteptăm această instalare din partea dumneavoastră. Eu v-am spus uh, care este opinia mea vis-a-vis -vis de uh, acest buget. Eu sunt conștient, ca și uh, membru al Comisiei Barroso II, că fondurile nu pot să meargă doar spre agricultură, că avem o serie de alte ambiții pe care statele membre le-au prezentat uh, pentru a fi susținute inclusiv din punct de vedere bugetar. Însă eu, în calitate de comisar pentru agricultură, cred că este și rolul și datoria mea să vin cu argumentele care să justifice nevoia pentru o politică agricolă consistentă și acest lucru uh, puteți fi convins că îl voi face. Bine. Mulțumesc. Și acum domnul De Lange. Un minut. Doamna De Lange. in het Nederlands heb je een mooi spreekwoord, dat heet... Mulțumesc, domnule președinte. În olandeză se spune când ai dreptate, nu înseamnă neapărat că ți se dă dreptate. Domnul comisar nu decide neapărat ce se întâmplă în agricultură, dar câteodată trebuie să aplice ceea ce s-a decis și de aceea iată întrebările mele. Cum doriți să-i convingeți pe colegii mei, dumneavoastră, din comisie, că ceea ce ne-ați spus aici veți putea să și aplicați cu adevărat, adică o politică comunitară cu un buget sănătos, așa cum ne-ați descris astăzi aici. Cum îi veți convinge pe colegii dumneavoastră că este nevoie de acest lucru? Și a doua întrebare, în calitate de comisar european, câteodată trebuie să te impui și împotriva propriului stat membru. Aceasta este parte din această funcție. Câteodată vine presiune de la guvernul guvernul național? Cum o să faceți să gestionați presiunea din partea țării dumneavoastră față de interesul comunitar? Da, cum îmi voi convinge colegii sau cel puțin cum voi încerca, sper să reușesc așa cum am uh, uh, reușit să vă conving pe dumneavoastră că e nevoie de o politică agricolă consistentă, chiar dacă probabil că sarcina a fost mult mai ușoară cu dumneavoastră decât va fi cu colegii mei. Uh, Cred că sunt, uh, sunt câteva argumente importante care țin atât de necesitatea aprozionării pieței noastre cu produse alimentare și așa cum spuneam și în discursul de, deschisie, de deschidere, nu este un lucru câștigat și pentru asta trebuie să avem în continuare elemente, mecanisme și cred că ne, ne poate costa mult mai scump dispariția sau reducerea puterii de producție a agriculturii într-o situație de criză alimentară când trebuie să asigurăm aprovizionarea piețelor decât ne costă faptul de a menține ceea ce am dobândit în atâția ani. Sper să găsesc argumentele și sper că împreună cu dumneavoastră să putem face acest lucru. Legat de uh, necesitatea de a interveni, eu aș zice pentru a aplica regulile comunitare. Eu sunt uh, comisar desemnat european și în măsura în care voi fi confirmat, voi fi comisar european și din acest uh, punct de vedere lucrurile sunt clare pentru mine. În raport cu fiecare stat membru voi aplica reglementările pentru că inclusiv în ceea ce privește controlul bugetar cred că ține de credibilitatea politicii agricole comune capacitatea Comisiei de a asigura o gestiune corectă a fondurilor. Și cred că efortul pe care trebuie să-l facem este nu de a opune, ci de a găsi soluțiile pentru a asigura această gestiune corectă a fondurilor și în acest punct de vedere suntem gata și de la Comisie să dăm tot sprijinul statelor membre pentru aceasta. Bine. Commissario. Comisario. Stimate domnule comisar, dacă dumneavoastră renunțați la cele 5 minute finale, putem să mai luăm întrebări din sală de un minut. Puteți alege ce doriți, ce preferați. Da, fiind fidel cu ceea ce am spus la început, că dialogul cu Parlamentul European pentru mine e important, uh, cred că concluziile pe care eu le-aș putea trage uh, reies din ceea ce am spus până acum și sunt deschis să continuăm dialogul. Allora, qualche, ancora qualche domanda. Un minuto di... Mai luăm câteva întrebări. Un minut întrebarea, un minut răspunsul. Domnul Danelis nu este aici. Luis, te rog. Era uma interpelação à mesa. Queria, inter... Queria fazer uma interpelação à mesa. Solicitare de respectare a regulamentului, vă rog. Domnul Capula Santos. Eu cred că grupul nostru, grupul socialiștilor, a depus un efort imens de a nu repeta a doua întrebare și aceea pentru ca toți deputații să poată primi cuvântul. Deci, domnule președinte, vă rog să respectați acest efort al socialiștilor pentru ca toată lumea să poată participa la dialog. Bun, are cuvântul domnul Danelis, un minut. Ma non grazie, è Failon, è grazie Danelis. Presidente. Ah, io... Sì, grazie Presidente. Sono... Danelis, da. Aici sunt, domnule președinte. Πιστεύετε ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο Georgias εκφράζει... Considerați că modelul european agricol reflectă modelul social care ar trebui să se afle la baza agriculturii ce valoare adăugată ar putea el să aducă și credeți că adoptarea tratatului de la Lisabona ar putea să ne ajute în acest sens? Așa cum vă spuneam, cred, în opinia mea, uh, că modelul uh, european agricol se bazează în primul rând pe uh, calitatea produselor, pe diversitatea produselor care sunt oferite și pe importanța menținerii agriculturii pe întreg teritoriul Uniunii Europene, ținând cont de specificitățile diferitelor regiuni. Uh, din acest punct de vedere, cred că există și o uh, legătură între modelul european agricol și modelul social prin faptul că se încearcă menținerea uh, agricultorilor pe întreg teritoriul european și, așa cum vă spuneam, prin politica agricolă comună viitoare vom încerca să facem ca acest lucru să fie și mai, și mai pregnant. Deci cred că această legătură în continuare trebuie uh, menținută și când vorbim de diversitate, mă refer nu numai la diversitatea produselor alimentare, dar și la diversitatea tipurilor de agricultură. Cred că este una din valorile agriculturii uh, europene și cred că este unul din elementele prin care putem justifica și sprijinul financiar pe care societatea îl dă uh, agricultorilor și agriculturii. Bine, adesso l'onorevole... Are cuvântul acum domnul Feynman. Velmi chtěl uvítat, že máme komisaře z nového členského státu a... Eh, aș dori să salut faptul că avem un comisar desemnat dintr-un nou stat membru și aș dori să vă uh, pun o întrebare în legătură cu viitorul politicii agricole comune. Pacul, e foarte diferită în noile state membre față de vechile state membre. Doriți ca în următorii cinci ani să ajungeți la aceleași condiții, la aceeași situație în întreaga Uniune Europeană și veți uh, depune efortul în acest sens, veți uh, înainta propuneri, astfel încât agricultorii din noile state membre beneficiază de aceleași condiții ca și colegii din vechile state membre? Probabil că vă referiți în primul rând la plățile directe și aici am confirmat că uh, o să vin cu propuneri care să nu mai facă această diferență între noile și vechile state membre. Legat de diferențe care există privind modul de abordare, inclusiv prin pilonul 2, cred că este specificul politicii de dezvoltare rurală de a ține cont de această specificitate. Din acest punct de vedere, cred că și pe viitor politica agricolă comună trebuie să ofere instrumente statelor membre pentru a-și Uh, trata în mod specific situația din uh, agricultură, pentru că în multe din noile state membre e nevoie mai mult de investiții decât în, uh, în alte state membre. Dar în ceea ce privește plățile directe, cred că trebuie să tindem spre o echitate a modului de acordare a lor, fără să ținem cont de aceste diferențieri istorice. Grazie, comisario. Mulțumesc, domnule comisar. Un minut, uh, doamna Șaldemoz. Sunt aici, domnule comisar. Aici. Foarte pe scurt. Doamna fischer a fost foarte puternică împotriva statele membre, statelor membre care aveau probleme să garanteze controlul la plăți uh, și la subvenții câteodată chiar a întrerupt subvenția în caz de probleme și uh, unele rapoarte ale Curții Europene de Justiție ne arată că acest lucru a avut justificare. Se pare că și în România există astfel de probleme. Ce veți face pentru ca banii să fie folosiți cum trebuie? Așa cum am spus-o înainte, mi se pare esențial să fim în măsură să asigurăm o corectă utilizare a fondurilor și o transparență mai ales a modului cum uh, fondurile sunt uh, utilizate. Există deja uh, o serie de măsuri care ne permit să atenționăm statele membre atunci când sunt probleme, înainte de a ajunge la blocarea fondurilor, prin uh, așa numitul principiu al uh, clearance of accounts, avem posibilitatea de a aplica corecții financiare acolo unde ele se justifică. Și legat de situația din România, un singur lucru vreau să vă spun. Din acest moment acționez în calitate de comisar desemnat și sper mai apoi în calitate de comisar, sunt uh, uh, ajutat de serviciile din cadrul Comisiei Europene, care sunt foarte competente din acest punct de vedere și cred că au putut să o demonstreze inclusiv prin modul cum au uh, luat măsuri pentru ca Uh, rata de eroare global la nivel european să fie cât mai redusă și cred că trebuie să găsim modalități prin care să ajutăm statele membre să depășească dificultățile care pot să fie inerente unui început, să depășească aceste dificultăți și să aplicăm reglementările europene în același fel. Oricum, vă pot asigura că voi acționa în calitate de comisar european în acest sens. Bene. Sono... Abbiamo finito. Bun, am terminat această audiere. Siamo molto contenti. Am terminat și suntem mult, foarte bucuroși, domnule comisar, și mulțumiți de răspunsurile dumneavoastră și nu știu câți comisari desemnați au primit aplauze atât de călduroase. În orice caz, vă mulțumesc pentru aceste răspunsuri. Acum vom întrerupe ședința. Le amintesc coordonatorilor că ne întâlni, se întâlnesc cu deputații lor și apoi la ora 13 fix vom începe reuniunea coordonatorilor pentru ca să putem face o evaluare a rezultatului acestei audieri. De aceea declar acum suspendat uh, suspendată această ședință și